Okay, colleagues, we're a bit late starting, um, but I'm glad... Dragi colegi, întârziem puțin. Am întârziat un pic cu discuția, dar uh, tot începem un subiect foarte important, malnutriția într-o serie de țări africane. Un subiect foarte important, am discutat asta acum câteva săptămâni și am pus pe ordinea de zi. Și astăzi acest subiect. E interesant de știut de ce totuși unele țări au reușit să scape de spectrul foametei pe când altele nu. Poate unele învățăminte trebuie trase pentru că cetățenii se întreb, pe bună, întreabă bună dreptate cum se poate ca la începutul secolului 21 să avem astfel de situații atât de contrastante. Bineînțeles că avem conflicte și războaie în alte părți, însă se face resimțită schimbarea climatică sau alți factori. Așadar, am dorit să știm și să discutăm despre ce s-a întâmplat, ce se poate face și ce s-a făcut pentru a ușura situația, am fi putut a, a, a evita situația, ce a mers, ce nu a mers, ce se va întâmpla pe viitor, cum ne putem asigura că nu se vor mai întâmpla astfel de situații. Avem dezbatere și în plenară prevăzută, deci această discuție este uh, aceasta de astăzi. Avem uh, trei uh, persoane invitate, Vincent Urpin, care este reprezentantul unei agenții ONU din aici la Bruxelles, apoi un reprezentant de la DG ECO și apoi doamna, domnul Miții de la DEFCO, Comisia Europeană. Domnule Urban, haideți să vedem în primul rând ce se întâmplă cu aceste crize. Mulțumesc foarte mult. Stimată doamnă președinte a Comisiei DEVE, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru că am ocazia să vă spun ce se mai întâmplă cu situația foarte gravă din țările africane Uh, Nigeria, Yemen și Sudanul de Sud. Este într-adevăr o criză fără precedent, cea care se manifestă astăzi. Mai bine de 20 de milioane de persoane sunt în risc de foame de astăzi, între care 1,4 milioane de copii. Foarte multe persoane nu au acces la îngrijiri de sănătate și avem în trei din aceste patru țări focare de holeră. 3 milioane de persoane au probleme cu apa potabilă și canalizarea. Mai sunt și probleme de conflicte și de deplasări și strămutări interne. Au, toate aceste țări primesc și refugiați. Foarte multe țări dintre acestea sunt afectate de crizele pe care le-am menționat și toate acestea din pricina foametei. Comunitățile se prăbușesc, femeile se destramă, bărbații și femeile se îmbolnăvesc fără scăpare. Nu e vorba numai de securitate alimentară, este vorba de efecte mult mai ample, prin care milioane de persoane nu mai pot locui în condiții demne. Foarte mulți copii nu pot să meargă la școală. Ei reprezintă însă viitorul acestor uh, țări dezvoltarea este oprită sau inversată, țările, eh, mă scuzați, casele și localitățile sunt abandonate. Sudanul de Sud a declarat oficial foamete. Somalia, Yemenul și Nigeria sunt eh, în preajma eh, acestei declarații de risc. Bineînțeles că astăzi criza s-a cotizat, dar ea e resimțită de ani de zile încoace. Este foarte clar că conflictele din această zonă își spun uh, cuvântul astăzi. Principala cauză uh, a malnutriției de astăzi. Foarte mm, scăzut și redus este accesul la hrană în aceste regiuni, iar birocrația și alte piedici exacerbează aceste situații. În Somalia, o treime din cei care au nevoie de ajutor uh, locuiesc într-o zonă afectată și sinistrată de conflicte în Sudanul de Sud. E vorba de o țară foarte, foarte periculoasă pentru uh, lucrătorii umanitari. 12 persoane din rândul umanitarilor au decedat anul acesta numai. În Nigeria, Boko Haram uh, țintește civilii și militarii și mai multe mii de persoane nu pot să primească ajutor umanitar. În Yemen, conflict, conflictul și alte probleme se fac resimțite și toate livrările de ajutoare de către ONG-uri sunt uh, imposibile sau întârziate. Recent, uh, ONU a, a cerut uh, acțiuni urgente pentru a preveni aceste catastrofe. E vorba de salvarea de vieți omenești și de construirea de capacități pentru a face față viitorului. Comunitatea umanitară a reacționat imediat și în cele patru țări avem deja ajutor uh, alimentar din partea FAO. În fiecare dintre aceste țări au fost uh, efectuate aceste ajutoare uh, și chiar uh, au fost consolidate acest gen de, acțiune, de acțiuni. Aș dori, pe scurt, să vă spun care ar fi principalele cifre emblematice. În uh, Sudanul de Sud, 5 milioane de persoane au nevoie de ajutor alimentar, jumătate de milion se găsesc în două ținuturi care deja se confruntă cu fenomenul foametei. Din februarie am reușit să dăm ajutor a peste 1,5 milioane de persoane și mai multe sute de mii uh, ajutoare acordate celor din uh, acele reținuturi îndepărtate sau sinistrate. În Somalia, 2 milioane de persoane nu pot să mănânce așa cum trebuie zilnic și mai multe milioane de copii probabil că vor suferi de malnutriție până la sfârșitul acestui an. Mai avem pe deasupra și holera, precum și diaree acută. În Somalia ne-am intensificat uh, eforturile din februarie încoace, o milioană de persoane au primit ajutor alimentar și așa mai departe. Yemen, care cunoaște astăzi cea mai mare criză alimentară și de securitate din lume, 7 milioane de persoane au nevoie urgentă, imediată, uh, de ajutor uh, umanitar și alimentar, între care jumătate de milioane de copii. Ieri, domnul Margo, care este coordonatorul uh, grupului cu uh, Peninsula Arabică, ne-a spus mai uh, în amănunt ce se întâmplă în această țară. Și în Nigeria, multe milioane de persoane au nevoie de ajutor, ajutor alimentar. Am reușit să le furnizăm pentru 1,8 milioane de persoane și mm, împotriva pojarului au fost vaccinați vaccinați, vaccinați mă scuzați, mai mulți copii, mai multe milioane de copii. În general, donatorii au angajat aproximativ 26% din fondurile necesare, adică un sfert din ce este necesar pentru a împiedica ceea ce numim noi catastrofă. Sperăm că astăzi, la conferința pentru uh, finanțarea în Yemen vom avea mai multe promisiuni, iar la Londra pentru Somalia vom avea încă și mai mult uh, interes de finanțare exprimat. Uniunea Europeană este în continuare un partener și ajutor de bază al acestor țări. Aș dori să îi rog pe colegii mei să spună mai multe despre ce se întâmplă uh, și cum ajută Uniunea Europeană și statele membre și le mulțumesc pentru alta. Pe lângă asta, pe lângă finanțări, avem și mobilizarea cetățenilor în țări cum ar fi Suedia, Regatul Unit, Olanda, Germania, mobilizarea cetățenească pentru a contribui la aceste eforturi. Domnul O'Brien v-a vizitat aici uh, în noiembrie anul trecut. Va vorbi despre Siria și despre fondurile destinate acestei țări. E vorba de o sumă considerabilă. Operațiunile în această țară, în aceste țări necesită mai bine de 8,5 miliarde anul acesta, dintre care jumătate sunt necesare imediat. Nu avem decât mai puțin de 2 miliarde acordate. Avem nevoie de ajutoare uh, și asta cât mai rapid posibil. Însă mai e nevoie și de altceva, voință politică, pentru a pune capăt conflictelor. Există conflicte, războaie și încălcări ale dreptului internațional. În aceste condiții, problema alimentară se va deteriora în continuare. Suferința și foametea nu vor face decât să sporească. În al doilea rând, toate părțile din conflict trebuie să respecte dreptul umanitar internațional și să permită lucrătorilor umanitari să acceseze zonele uh, în nevoie. E nevoie de mai multe presiuni exercitate asupra acestor părți din conflict pentru ca ele să își respecte obligațiile. Apoi e nevoie de finanțare suplimentară pentru acțiune hotărâtă. Donatori tradiționali, bineînțeles, dar și sistemul privat și bănci. Apoi, criza este atât de mare încât uh, e nevoie de noi metode creative de uh, uh, acțiune. Reprogramarea, intensificarea eforturilor sunt necesare. E nevoie de mai mare toleranță la risc, de finanțare în faze uh, timpurii ale proiectelor și așa mai departe. În luna martie, secretarul general a anunțat uh, crearea unui grup special pentru uh, prevenirea foametei și Banca Mondială este implicată în acest uh, efort. Colegii de la DEFCO ne pot confirma că e nevoie de mult mai mult pentru a face față acestui flagel și, bineînțeles, că putem să facem ceva ca să oprim aceste catastrofe. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc și sper că veți mulțumi și echipei dumneavoastră pentru tot ce face în aceste eforturi. Mulțumesc foarte mult, doamna Caminada. Um, Vă mulțumesc. Permiteți-mi să încep prin a transmite câteva mesaje cheie în privința foametei și apoi să vorbesc despre câteva elemente specifice pentru fiecare caz în parte. În primul rând, cuvântul foamete în sine a fost uh, declarat uh, în uh, Sudanul de Sud, în celelalte regiuni se vorbește despre alertă pre-foamete, dar oricum este vorba despre perspectiva foametei în toate cele patru cazuri. Nu s-a mai văzut o astfel de uh, criză din 1945 încoace, iar cuvântul foamete nu a mai fost folosit în ultimii șase ani. Ultima oară când s-a vorbit despre foamete, s-a vorbit în 2011. Iată, folosim din nou acest cuvânt și uh, foamea se declară în patru uh, țări uh, diferite. Uh, la o conferință recentă am spus că ne îndreptăm către o furtună perfectă sau mai degrabă către patru furtuni perfecte în același timp. Din acest punct de vedere, Comisia s-a implicat activ pentru a încerca să combată această situație din aceste țări și regiuni. Până la ora actuală, în 2016, am alocat 345 de milioane de euro. Nu o să vorbesc prea mult despre cifre, nu o să vă dau cifre, nu o să vorbesc despre bani, pentru că mm, și Leonard va aborda acest subiect. Însă, în general vorbind, aș uh, sublinia câteva aspecte. În primul rând, este nevoie să facem mai mult și avem nevoie de mai mulți bani. În al doilea rând, este nevoie de un acces mai bun la populațiile care se, au nevoie de acest ajutor. E vorba despre regiuni aflate sub controlul al Shabab sau Boko Haram iar prezența ajutorului umanitar este esențială. În toate situațiile, aș spune că um, cauza foametei um, revine oamenilor. E vorba despre o combinație de factori, însă clar um, oamenii stau la baza acestor, acestei crize. Dar nu e vorba despre un factor unic care să fi dus în aceste patru situații la precondițiile apariției foametei. E vorba despre un cumul de factori care nu fac decât să agraveze situația. În fine, e foarte important de a spune că există implicații regionale în fiecare țară în parte. Nu e vorba doar de Somalia sau de Sudanul de Sud, uh, ce se întâmplă în fiecare din aceste regiuni afectează întreaga vecinătate și tocmai de aceea trebuie privit în perspectivă. Haideți să vă prezint uh, câteva elemente despre fiecare țară în parte. În Nigeria, Comisia Europeană a urmărit cu mare atenție situația din 2015 și a trimis ajutoare. Din 2015 am intensificat efortul de ajutorare, însă să nu uităm că vara trecută autoritățile nigeriene tot nu um, păreau gata să accepte amploarea crizei de atunci încoace situația s-a schimbat puțin din acest punct de vedere și anume guvern, guvernul uh, nigerian uh, a început să accepte un sfert din uh, fonduri provin, fondurile pentru contracarare previn, provin de la Uniunea Europeană în nord-estul Nigeriei, deci uh, zona lacului Ciad, care este o zonă comună a acestor țări. La început, în septembrie-octombrie anul trecut, atunci când uh, a, s-a sunat pentru prima oară, s-a dat alerta pentru prima oară în privința foametei, Astăzi uh, foarte multe organizații internaționale și ONG-uri uh, s-au uh, implantat în zona lacului Ciad. Mă rog, accesul rămâne totuși o problemă. Acolo unde există regiuni, așa zis, eliberate, n-a mai rămas nimic. Nu mai există nici uh, școli, nici uh, culturi pe câmpuri. Totul este pustit. Ori mai este un aspect comun al acestor crize, este urgența. Datorită ploilor, sau anotimpurilor uh, face ca situația să se înrăutățească Precum spuneam, problemele sunt uh, multiple. În zona lacului Ciad vorbim despre regiuni uh, subdezvoltate de ani și ani de zile, în care lipsesc, uh, deja lipsau infrastructurile inițial, apoi a venit criza peste ei, deci e vorba despre regiuni încă și mai vulnerabile decât celelalte. În Nigeria de nord-est există operațiuni militare în curs, Acum câteva luni au fost uh, bombardată o tabără de refugiați. E vorba despre un bombardament uh, organizat de armata nigeriană. Este o situație extrem de complexă. E un amestec de operațiuni militare și operațiuni um, umanitare. Câteodată lucrătorii umanitari trebuie să fugă din, nu din cauza uh, Boko Haram, ci din cauza acțiunilor militare ale guvernului. Până acum un an, un an și jumătate, Nigeria era economia cea mai înfloritoare a Africii. Nigeria a fost afectată de probleme legate de exporturi, între timp și de prețurile scăzute la petrol din ultima vreme, însă răspunderea uh, clar trebuie să revină și guvernului acestei țări, având în vedere că această țară nu este lipsită de resurse. Deci ar trebui să se implice și guvernul. În uh, Sudanul de Sud situația este întru totul diferită, dar și aici e vorba despre un uh, dezastru care se datorează 100% oamenilor care au venit să se grefeze deja pe niște probleme existente. Conflictul uh, actual a dus la o înrăutățire a situației, cam 2 milioane de refugiați sunt așteptați până la finele acestui an că, refugiați către țările învecinate. Um, refu, aceștia se vor uh, refugia către Uganda, care până de uh, curând nu prea deschidea ușa refugiaților, a devenit uh, una dintre gazdele cele mai primitoare ale refugiaților din Africa. Trebuie să se ajungă la o înțelegere cu ambele părți beligerante. Deocamdată um, s-ar părea că niciuna dintre părți nu dorește să pună capăt conflictului. Comisia Europeană șeful misiunii din Juba și reprezentantul special al ONU au fost, s-au implicat foarte activ în ultima vreme, s-au organizat mai multe misiuni pentru a transmite acest mesaj de pace și de a mi se spune să se pună capăt acestui uh, dezastru în 10 uh, mai va avea loc o întrunire foarte importantă. Dată fiind amploarea acestor uh, crize, este de-a dreptul vital să conlucrăm cu toată lumea pentru a ne asigura că um, cel mai mic ajutor uh, disponibil ajunge cu adevărat la cei care au nevoie de el. În Somalia, iarăși, avem un uh, cocktail de probleme. Ultima oară când uh, Somalia a avut o foamete a fost în 2011, ca urmare a, un, a uh, secetei. În acel an au murit 15 milioane de persoane. Ori acum, dat fiind conflictul, prezența al-Shabaab plus seceta anunțată, situația s-ar putea să fie mult mai rea decât ultima oară. Previziunile sunt sumbre, avem un uh, scenariu rău și un scenariu și mai rău. Un scenariu bun nu prea există. Scenariul uh, rău spune că, că ploile să fie uh, medii, să spunem așa, iar scenariul cel mai rău este că ploaia nu va veni deloc, lucru care va face ca situația să fie de-a dreptul îngrozitoare. Dacă e să vedeți ce s-a întâmplat în Etiopia și în Kenya cu El Nino, veți vedea că a existat o mobilizare destul de bună a fondurilor proprii deci uh, Kenya a alocat mulți bani din rezervele proprii pentru rezolvarea situației. Uh, ar trebui să se um, lanseze sisteme de alertare timpurie. Mă rog, oricum știm că situația se va înrăutăți, dar adevărul este că multe pot fi făcute și la nivelul guvernelor naționale. Ca să vă faceți o idee în privința problemelor legate de ajutorul umanitar în Somalia, în orașul Baidoa, care are foarte mulți uh, refugiați. Camioanele vin de la Mogadiscio cu ajutor umanitar și cineva a estimat de curând că sunt numai puțin de 40 de puncte de control pe acest traseu și la fiecare punct de control se percepe o așa zisă taxă lucru care duce și la întârzierea livrărilor de alimente câteodată până la o săptămână. Acestea sunt realitățile de teren. Și, nu în ultimul rând, în ceea ce privește Yemenul, aș vrea să spun că are loc un eveniment foarte important la Geneva astăzi, o întrunire a donatorilor o conferință a donatorilor pentru Yemen. Comisarul nostru este prezent și are un anunț foarte important din partea Comisiei Europene de fonduri suplimentare pentru Yemen. Încă o dată, n-am să intru în cifre, în ceea ce, însă în ceea ce privește copiii, vorbim despre o jumătate de milion de copii sever afectați de malnutriție. Implicare, implicațiile regionale în Yemen sunt uh, ceva mai mici, dar uh, lipsa respectării dreptului uh, umanitar internațional și lipsa de protejare a civililor se ridică la cote amețitoare. Apoi și luptele s-au intensificat în ultima vreme. pentru foamete sau potențiala foamete, încă o dată ne îndreptăm către o situație de furtună perfectă. Vă mulțumesc, domnul Miții de la DGDEFCO. Aveți cuvântul. Thank you and good afternoon. Mulțumesc. Am să încerc să completez cele spuse de cele două colege care au luat cuvântul înainte. Ce se observă foarte clar din această discuție e nevoia de o nouă paradigmă când vine vorba de coordonare la nivel global. Iată ce am încercat să facem. Avem Centrul Comun de Cercetare, colegii de la FAO și alți parteneri internaționali. Am încercat să purtăm cu ei o discuție tehnică, un proces tehnic la care s-a ajuns, în urma căreia s-a ajuns la un raport tehnic care a fost publicat pe data de 31 martie. Vă putem pune mai multe exemplare la dispoziție și linkul către acest dosar. Am făcut uh, o serie de analize Bineînțeles, această discuție trebuie să fie însoțită de un proces politic. Problemele despre care discutăm nu sunt doar de natură climatică, ci și politice, iată de ce. Trebuie să inițiem un dialog pentru a promova partajarea informației. Procesul tehnic pentru a vă oferi o perspectivă de ansamblu. Pentru fiecare țară se face o analiză de pildă, care sunt acele aspecte care au cel mai mare impact asupra țării, fie că e vorba de probleme climatice, politice, uh, epidemii și așa mai departe. Analiza, raportul analizează atât uh, tendințele pe termen scurt cât și lung. Iată raportul anual nu am să intru în date pentru că acestea au fost deja amintite. Aveți aici situația celor patru țări și cauzele care stau la temele acestor probleme care au fost deja amintite de antevorbitoarele mele. Care sunt elementele noi? Există o cerere clară pentru un răspuns uh, la nivel înalt. Aici încercăm să mobilizăm unul în general, recurgând la o abordare mai amplă, având în vedere resursele limitate pe care le avem la dispoziție. Să facem o legătură între domeniul de politică și de mediu. Să coordonăm mai bine instrumentele financiare de care dispunem, fie că e vorba de fondurile nealocate, fondurile fiduciare, Anul trecut, 540 de milioane au fost mobilizate pentru a răspunde fenomenului El Niño. Cum funcționează procesul politic? Noi am încercat să inițiem discuția politică, cât și să prevenim cauzele unei crize alimentare, cât și să preîntâmpinăm uh, denaturarea condițiilor de securitate în anumite state expuse. Acest dialog a fost uh, purtat cu partenerii internaționali, țările beneficiare și organizațiile regionale în ceea ce privește prioritățile care trebuie stabilite în cadrul crizelor alimentare. Atunci când acestea pot să aibă un impact asupra stabilității și conflictului încercăm să lansăm un sistem de alertă timpurie pentru a identifica acele focare de conflicte, pentru a anticipa atât pe termen scurt conflictele, cât și pentru a aborda cauzele. Să vă dau un exemplu referitor la Nigeria. Aici, atât prin finanțarea ECO, cât și prin inițiativa ProAct, a pus la dispoziție 130 de miliarde de euro, de milioane de euro, îmi cer scuze, pentru a îmbunătăți rezistența acestei țări. Am uh, abordat producția agricolă, am vorbit despre volatilitatea Nigeriei ca țară producătoare de petrol, a profitat de pe urma comerțului de materii prime, comerț care s-a prăbușit. Iată de ce Nigeria trebuie să înceapă să acorde mai multă atenție sectorului agricol, punând accentul de asemenea pe serviciile publice fundamentale cum putem cum să îmbunătățim rezistența în acele zone um, unde se produc anumite dezastre naturale. Ai o problemă despre care trebuie să discutăm în acele regiuni predispuse la secetă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă certificarea semințelor și bazele de semințe. Am discutat de asemenea despre mecanismele de alertă timpurie, fie că e vorba de uragane sau secetă, cât și mecanisme de intervenție de urgență, fie că e vorba de baze de semințe sau alte inițiative, precum cele luate de ECOVAS în Africa. Încercăm de asemenea să venim uh, cu o mână de ajutor când vine vorba de gestionarea infrastructurii, de pierderile înregistrate în urma recoltelor, aspecte cărora statele nu le-au acordat multă atenție până acum. Kenya și Etiopia au fost amintite. E evident, când ai o strategie clară în ceea ce privește agricultura cu finanțare națională, se acordă prioritate finanțării și securității alimentare, atunci aceste țări sunt expuse mai or, unor mai puține riscuri. Cum se poate spori rezistența în, anumite, în alte contexte, de pildă conflicte deschise, vorbind de Republica Central Africană, unde FAO și ONG-uri sunt implicate, am pus problema distribuirii semințelor, de pildă, în anumite țări, precum Somalia, transferuri uh, sociale flexibile, precum um, și Cap Verde, cât și în uh, Niger și uh, Coasta de Fildeș. Există așadar soluții, opțiuni, fie că e vorba de lanțuri de valori, exerciții de diversificare, Colaborăm îndeaproape, în permanență, cu ECO și cu Serviciul de Acțiune Externă. Încercăm să facem actualizări, sperăm uh, trimestriale. Sperăm că în răspunsul nostru să avem atitudine mai degrabă de prevenire și să lansăm un dialog politic acolo unde se poate pentru a spori rezistența mediului rural. Okay, well, thank you very much for giving us those presents. Mulțumim foarte mult. Are acum cuvântul Enrique Guerrero. Mulțumesc, mulțumesc celor trei invitați care ne-au prezentat situația dramatică la care asistăm în aceste patru țări. Deja ne-ați atras atenția că ne aflăm în, pat, în fața patru furtuni perfecte, furtuni care duc care fac ca zeci uh, milioane de persoane să se află într-o situație la limita supraviețuirii. Se amintea că deja din anul 2011 nu se declarase în mod formal o situație de foamete E clar însă că situația de dinainte declarației acestei stări de foamete era una deosebit de gravă, cu uh, mii de persoane strămutate, un acces uh, îngreunat la hrană și condiții de trai inacceptabile. E adevărat, așa cum uh, s-a amintit, atunci când uh, depinzi uh, de ploaie, dacă va ploua sau nu, și se ia în calcul acest scenariu, și anume ar putea să existe un scenariu și mai grav, și anume să nu plouă, e clar că ne aflăm în fața uh, unei situații de lipsă de rezistență în aceste zone pentru a preveni și a înfrunta situațiile de urgență și de criză. De altfel, în această dimineață, în comisia noastră, am votat poziția comisiei DEVE referitoare la poziția privind rezistența pentru a nu, ca răspunsul la adresa crizelor să nu depindă în exclusivitate de fenomenele naturale. E și mai clar însă faptul că elementul care declanșează aceste crize e de natură umană. Nu e o cauză naturală. Nu pentru că în acest an a trecut fenomenul El Niño și există secetă, ci sunt țări care sunt prinse de ani buni în conflicte, care obligă persoanele să se strămute și în acest fel nu îmi pot desfășura o activitate cu care să se întrețină în plus, încalcă în același timp drepturile omului. Ajungem în acest fel uh, la vedea cum uh, trebuie să facem un efort suplimentar de dialog politic, pe lângă efortul financiar suplimentar, pentru ca în acest fel să putem uh, ușura aceste conflicte armate și pentru a permite asigurarea accesului umanitar la cele zone în conflict. Cele două întrebări, cum contribuim la reducerea conflictului și, în al doilea rând, cum ne asigurăm că în zonele de conflict uh, ajutoarele ajung la persoanele care au nevoie, sunt uh, întrebări de natură politică, nu presupun aici resurse economice, ci sunt măsuri politice pe care Uniunea Europeană trebuie să le ia în ansamblul său. Și acele țări din Uniunea Europeană care, din diferite motive, au ceva de spus sau ceva de dialogat cu țările unde se produc aceste crize. Am două întrebări În primul rând, ni s-a spus că conferin, la conferința la care, care se organizează acum la Geneva, comisarul Selenidis um, va promite un ajutor suplimentar. Aș dori să știu dacă avem o informație suplimentară referitor la ce vor face ceilalți donatori sau dacă există perspective pentru majorarea um, alocații financiare pentru a înfrunta această criză. În continuare, dacă mi amintesc bine, ni s-a tras atenția că există șapte-opt țări ale Uniunii care au răspuns la angajamentele pe care și le-au asumat um, odinioară. În această comisie um, spusesem vor, vorbisem de lansarea unei inițiative, am discutat deja în uh, plenuri anterioare ale Parlamentului, dar uh, ca într-un anumit, într-o anumită măsură să le cerem acele, acelor țări europene care și-au luat la un moment dat angajamentul de a aduce fonduri pentru a face față acestei crize, ca aceste țări să respecte într-adevăr angajamentul pe care și l-au asumat în trecut. Nu vreau să dau nume, dar din cele aminte, amintite de pildă, printre cele amintite nu se regăsește țara mea. E o țară care reprezintă cea de-a patra economie din zona euro, care are o dimensiune importantă cu, și care, dacă ar avea la guvernare un guvern de amprentă progresistă, cu siguranță s-ar implica mai mult în remedierea situației acestor persoane. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Maria. Äh, herzlichen Dank, herzlichen Dank auch. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și pentru informațiile utile. Aș dori să mulțumesc în primul rând directoratului ECO pentru reacția rapidă, pentru datele pe care ni le-a pus la dispoziție. Da, aștept o clipă. Aș dori să-i mulțumesc uh, directoratului general ECO pentru datele pe care le-a prezentat și în cazul acestor crize atât de îngrijorătoare. Mă bucur să aud că ne putem baza pe asistența umanitară aici în Europa. Știm cu toții că aceste crize alimentare din cornul Africii sunt un fenomen recurent. Din păcate, trebuie să recunoaștem că se repetă tot timpul. Aici Poate Europa ar trebui să pună întrebarea fundamentală de ce se ajunge întotdeauna la această strâmtoare alimentară. Analiștii și persoanele din sală de aici sunt de acord că nu doar catastrofele naturale sunt de vină. Bineînțeles, există fenomenul El Niño, însă nu putem da vina doar pe natură. E vorba, de fapt, de o catastrofă politică. E o criză provocată de oameni în Somalia și în Sudanul de Sud există uh, guverne corupte care pur și simplu cărora nu le pasă ce se întâmplă cu uh, populația lor, iar în Etiopia, o țară um, care ar putea să fie rodnică, nu există o democrație afirmată, iar toate aceste guverne nu pot fi trase la răspundere. Ele așteaptă pur și simplu ca um, actori internaționali să intervină în timp ce ei își lasă populația să moară de foame. Acolo agricultura nu intră în discuție, ci este neglijată. De fapt, prin agricultură vin alimentele. Iată de ce vreau să vă întreb dacă Comisia, prin cooperarea în sectorul agriculturii, dacă e mulțumită cu această cooperare, dacă s-a făcut tot ce e necesar pentru a lua legătura cu oamenii, pentru a-i ajuta să pună în mișcare tot ce e necesar pentru producerea de alimente. Cum funcționează această cooperare? Cum puteți influența dumneavoastră ca și comisia aceste state pentru ca peste 5 ani să nu ne confruntăm încă o dată cu acești conducători nemiloși? Ați vorbit de capacitatea de rezistență, după care ați vorbit de situația politică. Cum stau lucrurile însă cu rezistența în agricultură, cu metodele de cultivare? Metode, sunt încurajate metodele ecologice. Știm din experiență acum că aceste metode, de fapt, sunt mult mai rezistente decât agricultura industrială. E un domeniu care m-ar interesa în mod deosebit. M-ar interesa de asemenea să știu din partea dumneavoastră, domnule Miții, cât de realist considerați că ar putea să fie reușită uh, um, Agrify în aceste țări. Așadar, cum va contribui Agrify ca în aceste țări în viitor să nu mai izbucnească crize alimentare? Sau, de fapt, uh, nu facem decât să îi susținem pe acești conducători care eșuează de ani buni. Înțeleg de această, că în cadrul acestei abordări more for more, mai mult pentru mai mult, um, Uniunea Europeană consideră aceste țări uh, drept țări de tranzit pentru migranți sau chiar țări de origine, indiferent dacă sunt sau nu. De altfel, sunt chiar sprijinite de planul de investiții Juncker. Mai există o altă fereastră de investiții pentru agricultură prevăzută în planul Juncker și anume Agrify. Întrebarea mea se referă la Sudan, dacă acolo cu investitori privați am putea intra în agricultură dacă ar prinde o asemenea inițiativă sau dacă nu facem încă o dată decât să-i, să, -i, să -i sprijinim pe conducătorii locali de acolo. Știm de noua alianță pentru siguranța alimentară și, de obicei, investitorii, de asemenea, știm că nu vor sprijini micii producători, ci întotdeauna au de câștigat marile concerne. E o situație cu care ne confruntăm și de această dată. Aș dori să știu părerea dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește noua alianță. Am discutat deja și în bilateral, domnule Miții, în urmă cu trei luni. Și aș dori să vă dau un scris câteva informații în scris. Îmi cer scuze, doream ca dumneavoastră să ne dați mai multe informații în scris, uh, informații pe care le aștept de trei luni și m-aș bucura, sincer, foarte mult dacă ați putea să mi le trimiteți în scris. Mulțumesc! Thanks, Maria. Mulțumesc foarte mult, s-au pus foarte multe întrebări pe multe, multe subiecte. Dar este foarte clar că trebuie să abordăm toate aceste lucruri. Norbert și apoi Joachim Zeller urmează. Vreau și eu să mulțumesc foarte mult pentru că avem un bilanț uh, precis al unei situații cât se poate de groaznice, uh, o criză majoră cu uh, reprezentanții politici care sunt uh, la baza acestei crize. Bineînțeles că trebuie să vedem ce facem cu toate aceste ajutoare financiare care iarăși au uh, crescut principal din partea Uniunii Europene. Am însă o întrebare în legătură cu Nigeria. Nigeria, față de alte țări, are o situație aparte. Războiul civil Războiul civil pe care îl duce Boko Haram și totuși, în ciuda acestui uh, război civil, s-au făcut multe progrese și mulți pași înainte. Guvernul a făcut eforturi uh, semnificative astfel încât uh, tot ce face Boko Haram să nu aibă impact atât de mare. Există patrule comune cu Camerunul, cu Ciadul, cu Nigerul, deci echipe comune militare care au un rol foarte important de altfel în această regiune. Eu însumi am avut ocazia să întâlnesc pe acești militari din patrulele comune și am avut senzația, ba chiar am fost convinși că Boko Haram cumva bat retragere astăzi și că nu mai sunt așa de percutanți ca uh, pe vremuri și nu mai pot să mai conducă acțiuni uh, de reprimare ca pe viitor, ca în trecut, mă scuzați. Uh, acum trebuie să vedem dacă nu cumva Nigeriei trebuie să îi se, apro îi se acorde un tratament aparte, având în vedere aceste situație față de celelalte trei. Este o țară care este totuși destul de uh, bogată, are resurse și potențial și cred că și clasa politică în această țară trebuie încă și mai mult trasă la răspundere. Domnul uh, Zeller, mulțumesc foarte mult, uh, domnul președinte, mulțumesc celor trei reprezentanți care au intervenit pentru toate informațiile furnizate. Reacționez și eu la cele spuse de colegi Într-adevăr, uh, situația în aceste patru țări, de fapt în toată regiunea, are o clară dimensiune politică. Nu e vorba aici de diplomație, nu, e vorba de politică. De asta este nevoia. Uh, ajutoarele externe care sosesc în aceste țări nu vor ajuta foarte mult aceste țări, aceste regiuni, aceste populații. Pentru că avem foarte multe situații în care persoanele sunt uh, strămutate și atunci ele se îndreaptă către alte țări și care își pierd uh, urma. Norbert a vorbit despre Nigeria și bineînțeles că conflictul uh, nu mai vizează astăzi doar Boko Haram. Președintele acestei țări este bolnav, a fost la Londra la tratament, deci a cam dispărut din peisaj în ultimele săptămâni. Triburile crescătoare de animale uh, uh, își conduc animalele către anumite câmpuri agricole, se iscă tot felul de conflicte așadar ne punem întrebarea dacă, în general, clasa politică își asumă răspunderea în toate aceste țări și regiuni, iar în uh, Sudanul de Sud foarte mulți profită de pe urma războiului și trăiesc foarte bine de pe urma acestor conflicte. Iar uh, anumite situații uh, se aseamănă cu cele din Siria, deși nu li se aplică același tratament de către comunitatea internațională. Tocmai această comunitate internațională ar trebui să fie mult mai activă și să uh, identifice mult mai bine vinovații de astfel de atrocități. Uh, dacă am avea într-adevăr sancțiuni de ordin politic am putea într-adevăr să spunem că persoanele răspunzătoare de toate aceste groaznice evenimente ar fi și trase la răspundere. Câte vreme nu facem asta, lucrurile nu se vor schimba. M-am deplasat într-una dintre țările vizate în acest uh, raport și în condiții politice normale, într-o țară cu administrație oarecum uh, funcțională, uh, um, n-ar fi probleme de uh, hrănire a populației. Din potrivă, țara aceasta are uh, resurse, are chiar și stocuri excedentare. Uh, astăzi nu se poate face așa ceva, nici într-o țară relativ bogată. Uh, bineînțeles că jumătate din recolte nici nu sunt culese, ele putrezesc pe câmp. Ce se poate uh, culege nu este stocat sau este stocat în condiții și depozitat în condiții necorespunzătoare, deci tot aruncate sunt aceste uh, produse. Mă gândesc la Egiptul uh, biblic și la toate catastrofele care s-au petrecut atunci, cum spune Biblia, parcă mi amintește uh, această situație, ceea ce am văzut eu recent în Africa, încă o dată, metodele noastre actuale de lucru și de abordare a situației nu ne vor ajuta să eradicăm uh, această, această mizerie, această sărăcie care se propagă în această regiune. E nevoie de măsuri cu totul și cu totul diferite în materie de politică externă și nu numai din partea UE. E nevoie deci de o serie întreagă de măsuri, uh, inclusiv la nivelul uh, ONU. ONU nu trebuie numai să-și exprime îngrijorarea, trebuie să acționeze și să reacționeze. Uh, în decembrie s-a făcut o cerere astfel încât să se blocheze niște exporturi de arme către Sudanul de Sud. Uh, nu s-a întrunit majoritatea. În aceste condiții putem să spunem că comunitatea internațională în ansamblul ei uh, este vinovată de ce se întâmplă acolo. Știm foarte bine de unde provin aceste arme sunt țări uh, sprijinite de Uniunea Europeană, de țări din Europa de Est. Uh, trebuie făcute niște legături și trebuie ca fiecare să-și asume răspunderea și nu așa cum s-a întâmplat uh, până acum. Arni, da, aș reacționa la cele spuse de domnul Zeller. Nu știu dacă au apărut alte propuneri în legătură cu ce poate să facă Parlamentul nostru european, având în vedere aceste urgențe, având în vedere că e vorba de mm, tematici uh, transversale, alimentație, comerț, politică externă, poate că am putea să fim uh, de ajutor cu această viziune mai transversală. transversală. Mai dorește cineva să intervină? Nu. A, nu. Cecily, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a părut foarte interesantă această dezbatere în legătură cu malnutriția și mai ales e vorba de aceste patru țări care au fost prezentate aici. Eu aș dori să atrag atenția asupra unui alt aspect. E vorba de cauzele acestei uh, situații, acestui dezastru în care se găsesc multe țări de acest gen. E vorba de catastrofe naturale, pe de o parte, și aici trebuie să se reacționeze în mod economic, în mod politic. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici aspectul politic. Suntem confruntați, de fapt, aceste țări se confruntă uh, cu o situație permanentă de instabilitate politică și atunci ceea ce trebuie să facem noi, în primul rând, este să ne concentrăm asupra politicilor de pacificare. Atunci când uh, lucrăm cu anumite țări, atunci când încheiem acorduri cu aceste țări uh, aflate în conflict, în război, care nu cunosc pacea, noi nu știm dacă dăm niște bani, niște fonduri, dacă acestea vor ajunge într-adevăr la populație și, de fapt, nu ajutăm niciun fel astfel țara respectivă să iasă din uh, impasul în care se găsește. O, bună, o mică parte, infimă parte din acești bani ajunge la populație, da, restul însă la guvernanți. Și atunci trebuie făcut mult mai mult pentru a pacifica aceste țări, pentru a readuce pacea aici și pentru a democratiza. Există multe țări Somalia, Sudanul de Sud, Yemenul și așa mai departe, care trec prin uh, aceste situații. Eu uh, personal am încercat să ne am, cer am cerut să ni se ne concentrăm pe Yemen. În Yemen, uh, multe persoane fug din această țară și ajung în Djibouti, se duc în Djibouti pentru că nu reușesc să rămână în Yemen în cadrul acestor mișcări de populație. Și atunci noi trebuie să facem ceva, să înțelegem această criză. Sunt situații în care statul nu e suficient de puternic, nu are structuri, nu poate să reformeze nimic pe teritoriul său. Și atunci e nevoie de programe pentru a uh, consolida buna guvernanță a instituțiilor. Asta este foarte important. Mă gândesc la Republica Centrafricană, de pildă, care nu are structuri uh, statale, nu are nimic. Banii nu mai înseamnă nimic în aceste condiții. Și apoi acea reziliență, acea rezistență, această capacitate de a lucra direct pe teren cu populațiile respective. Să fie pusă în mișcare și în practică o, un, o formare directă la fața locului de contact cu populația, să nu mai fie centralizate aceste eforturi, pentru că este foarte clar că dacă se centralizează aceste ajutoare, de multe ori ele nici nu mai ajung în teritoriu. Dacă formarea pentru dezvoltare și umanitară se petrece pe plan descentralizat, e mult mai simplu apoi să acorde ușor ajutor populațiilor de acolo și să se culeagă de asemenea tot pe teren de la populațiile locale bunele practici care să fie de ajutor. Mă gândesc de pildă la programe locale de eh, ale întreprinzătorilor, ale tinerilor întreprinzători. Sunt programe care permit uh, această rezistență și această capacitate a populațiilor ca ele însele să uh, reziste și să se ridice. Și aici mă refer la femei, la tineri, la tinere care au capacitatea, dar nu au structurile necesare <laughs> pentru a ieși la liman. Ele însă își doresc să facă așa ceva. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Well, we started our meeting with one... Mulțumesc! Am început ședința cu un membru prezent și acum suntem mult mai uh, numeroși acum. Am, am depășit timpul acordat, dar dezbaterea este atât de importantă, v-am lăsat să vorbiți. Aș dori să cer invitațiilor noștri să fie foarte preciși, pentru că avem aproape jumătate de oră de întârziere. Într-adevăr, am uh, început un pic târziu, nici dezbaterea nu i-am consacrat suficient timp. Uh, dar haideți să mergem. Da, uh, multe dintre aceste întrebări se referă la partea umanitară și la ce se întâmplă cu dezvoltarea pe termen lung a țărilor. Cât privește criza alimentară, vreau să vă spun că conlucrăm foarte mult și strâns cu DEFCO în sensul că am identificat 15 țări în acest uh, exercițiu, deci lucrăm împreună. Țările menționate sunt și ele pe listă. Cât privește uh, întâlnirea donatorilor pentru Yemen, întâlnirea aceasta are loc în acest moment. Nu știu exact care vor fi promisiunile de fonduri care se vor manifesta. Comisia are, bineînțeles, o mare parte din aceste fonduri pe care dorește să le propună uh, și asta atât din partea noastră cât și din partea DEFCO pentru rezolvarea crizelor respective. Cât privește aceste promisiuni și angajamente de fonduri și cât privește cât s-a cheltuit efectiv, într-adevăr, cât privește ajutorul oficial pentru dezvoltare, statisticile recente ne arată că uh, acest ajutor uh, a crescut în mod global, însă el a scăzut punctual în Africa și mai cu seamă în trei dintre țările pe care le avem în discuție. Deci există o problemă legată nu numai de câți bani se promit și se angajează pe plan internațional, dar și unde, de unde merg acești bani până la urmă și căror țări sunt ei eh, destinați privitor la situația din Nigeria și dacă lucrurile se îmbunătățesc sau nu. Acolo se observă o creștere a cazurilor de kamikaze, suicide bombers. Sunt familii care își trimit copiii de 7-8 ani în piețe aglomerate și apoi uh, bomba care este de fapt, uh, legată de corpul lor este declanșată la distanță. Multe lucruri, deci, imprevizibile se întâmplă. Asta complică lucrurile, ne împiedică uh, să acționăm așa cum ne dorim. Situația din jurul lacului Ciad, bineînțeles, este și ea deosebit de complexă. Consecințele politice. Da, și s-a pus întrebarea de ce poate să facă Parlamentul în legătură cu cooperarea cu aceste țări. Vă întâlniți în cadrul întâlnirii parlamentare ACP, UE și unele dintre aceste probleme sunt uh, rezultatul unei uh, istoric de neglijență sau de abandon resimțit de anumite regiuni, de anumite comunități, în anumite părți din aceste țări. Cazul Nigeriei este destul de clar în acest sens. Uitați-vă cumva pe ce probleme există acolo și ca pe o hartă și vom vedea aspectul politic care reiese. Sunt de acord că, într-adevăr, stabilitatea politică este deficitară. Pe asta ar trebui să ne concentrăm însă bineînțeles că diferitele țări trec prin faze diferite. Somalia, numai ce a scaunat un nou guvern și este începutul unui proces probabil de normalizare politică pe termen lung. Și acum dau cuvântul celorlalți colegi să reacționeze. Um, thank you. Um, replying um, mainly to uh, Ms. Mulțumesc pentru a răspunde întrebările doamnei Holmarer în ceea ce privește cooperarea în domeniul alimentar și securității alimentare. E, situația e diferită față de cea de la Achila. acolo s-au mobilizat foarte repede fondurile, însă acum arhitectura este alta, donatorii sunt uh, alții decât acum 7-10 ani. Încercăm în măsura posibilului să promovăm o, un program în care agricultura și uh, securitatea alimentară să se afle la temelie. Dar problema este că dacă o țară este instabilă, atunci uh, situația acesteia va destabiliza situația din întreaga regiune. Da, avem nevoie de o abordare mai holistică. E nevoie de um, stabilitate regională, uh, națională, de facilitate comercială, o abordare um, de facilitare comercială și așa mai departe. Deci, într-adevăr, o abordare holistică. mai ales în cazul unor situații atât de complete și, complexe și complicate. Încercăm să mobilizăm toate tipurile de investiții posibile, atât publice cât și private. Doamnă Holbrick, vă asigur că veți primi un răspuns în scris, mai ales în ceea ce privește noua alianță. Precum știți, încercăm să îi aducem alături de noi și pe întreprinzătorii privați. G7, pe inițiativa de la Taormina, se va axa de altfel pe această chestiune la finele lunii mai și iarăși agricultura și securitatea alimentară vor figura printre punctele esențiale ale întâlnirii de la Taor Taormina. Și uh, G20 va încerca să, și prin carta de la Berlin, Uh, vor încerca uh, să vadă mai ales cum să-i uh, implice pe tineri. Deci, încercăm să folosim G7, G20 și abordarea multilaterală pentru o cooperare cât mai strânsă. În ceea ce privește liniile de orientare voluntare, uh, Uh, vom uh, colabora cu Organizația Națională pentru Alimentație și Agricultură. Vom avea mai multe studii de caz. E vorba despre o întâlnire care va avea loc în luna octombrie la Roma. Atunci când sunt uh, politici robuste, inclusive, Eh, descentralizate, în care mm, rolul micilor organizații iese în evidență, toate aceste exemple trebuie eh, prezentate. Da, trebuie să avem o abordare descentralizată, dar dacă nu, ai, eh, dacă nu funcționează structurile politice de top, dacă nu există coordonare, dacă Ministerul Agriculturii Uh, nu discută cu ceilalți miniștri, evident, impactul va fi foarte redus. Acolo unde la nivel uh, Deci, încă o dată, este, sunt importante exemplele pozitive. Acestea trebuie scoase în evidență și subliniate. încercăm să sprijinim și un uh, program de gen uh, pentru încurajarea agriculturii și a securității alimentare. Vă mulțumesc. Permiteți-mi pe scurt să vorbesc despre eficacitatea ajutorului. Cred că este un subiect de mare importanță pentru toată lumea și, evident, uh, pentru țările donatoare înainte de toate. Ce încercăm noi să facem este ca prin noua comisie creată să uh, rezolvăm uh, problema lacunelor și strangulărilor în fluxuri. Evident, banii trebuie să ajungă la oameni pentru a-i ajutora. Acesta este obiectivul, bineînțeles. Noi vrem o implicare mai mare și a sectorului privat, însă asta nu este decât, uh, acesta nu este decât unul dintre aspectele finanțărilor. În ceea ce privește răspunsul umanitar, încercăm mai degrabă să ne apropiem uh, cât mai mult de comunitățile care au nevoie de ajutor. Vă asigur că cu toții facem uh, eforturi pentru ca ajutorul umanitar să ajungă la cei care au nevoie de el. Parlamentul deja își asumă foarte multe roluri. În, ultimii ani, Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții importante uh, la adresa acestor țări, ce, ce ar trebui să se întâmple. Într-adevăr, trebuie să se pună capăt conflictului, să se respecte dreptul și să se asigure accesul ajutorului umanitar. Dacă ajutorul nu poate ajunge la oamenii care au nevoie de el, atunci clar nu ne atingem obiectivul. Atunci când secretarul general a lansat alerta, era suficient de devreme. În 2011, când s-a declarat foametea în Somalia, deja muriseră 200 de mii de oameni. Nu vrem să se întâmple din nou acest lucru. Uh, avem acoperite un sfert din uh, nevoi știu că nu e ușor, dar avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de tot ajutorul politic pe care ni-l puteți acorda. Avem nevoie de presi presiunile pe care le puteți face dumneavoastră la adresa altora. Încă o dată, e vorba despre un cocktail de probleme. Mai multe state ale Uniunii Europene uh, își asumă în continuu rolul de lideri în uh, încercarea de a rezolva aceste probleme. Vă mulțumesc, într-adevăr, iată o situație sumbră de speram să nu mai vedem uh, cumplitele imagini pe care le vedeam cu câțiva ani în urmă la televizor. Din păcate, s-ar părea că ne îndreptăm către o situație similară, dacă nu chiar mai rea. Încă o dată, vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți și dacă vă putem ajuta în vreun fel, puteți conta pe noi. Poate că am putea să introducem acest subiect pe uh, programul de lucru ACP. Haideți să nu pierdem din vedere acest subiect. Cred că următoarea întrunire ACP e în iunie? Da ar fi bine să discutăm acest subiect. Da, dar am făcut deja acest lucru, dar mai mulți parteneri din țările afectate pur și simplu nu vor să discute cu noi acest subiect. Da. Știu că în când s-a E clar mai bine să vorbești sincer și cinstit despre problemele tale decât să te prefaci că acestea nu există. Le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri. It's gonna... No, it's a report back. It's fine. You get off. It was... Um, okay, colleagues, we can, we're late starting our next item, so we're going to check. Suntem în întârziere față de program. Um, aștept să mi se alăture aici uh, la prezidiu următorii vorbitori. Vom avea acum o altă discuție foarte importantă. Okay, colleagues. Um... Dragi colegi, trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi, un punct foarte important. Avem un studiu prezentat aici și un raport din partea doamnei Jimenez Beseril pe această chestiune. Este vorba despre un spațiu din ce în ce mai mic pentru societatea civilă în țările aflate în curs de dezvoltare. Știm că mulți din țările de de- în curs de dezvoltare ne-au atras atenția asupra faptului că după o perioadă de expansiune democratică în aceste țări, în ultima vreme se bagă pumnul în gura societății civile și organizațiilor societății civile din aceste țări, cărora le este îngrădită libertatea de exprimare. Raportoarea noastră este Jimenez Beseril avem un uh, comitet asociat în, ba- în baza articol- regulii 54, deci avem un studiu foarte important pentru a ne face să înțelegem cât de mare este această problemă. Avem mai mulți vorbitori, Richard Youngs, senior fellow la Carnegie Europe și profesor la Universitatea din Warwick, Uh, Karin Soe de la ACT Alliance și Rosario Bento Pais uh, de la DG DevCo, șef de unitate pentru societatea civilă și autoritățile locale. Eu, din păcate, va trebui să vă părăsesc la ora 5. Am o altă întrunire și uh, clar sarcina pe care vă uh, pasez acum este una imposibilă și anume să terminați la timp reuniunea de astăzi. Îmi cer scuze încă o dată pentru întârzierea pe care am înregistrată. Bun, îi dau cuvântul lui Richard Youngs pentru a ne spune punctul său de vedere în privința unui spațiu din ce în ce mai mic pentru societatea civilă. Vă mulțumesc. Raportul meu descrie modul în care uh, se înrăutățesc uh, restricțiile la adresa societății civile. Răspunsul european la adresa acestor restricții, pe de altă parte, uh, se intensifică. Într-adevăr, paleta inițiativelor politice pentru contracararea acestei probleme în curs de înrăutățire este mare. Eu am încercat să văd uh, cam ce a făcut Uniunea Europeană în ultimii ani. A făcut lucruri foarte bune. Ideea era de a vedea dacă această acțiune se poate încă îmbunătăți. Unul dintre argumentele cheie din, ale raportului meu este că pe viitor provocarea va fi de a face ca comunitatea dezvoltării și a drepturilor omului să conlucreze într-adevăr pentru ca resursele în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare să poată realmente să își aducă contribuția la contracararea acestui spațiu din ce în ce mai redus pentru societatea civilă. E vorba despre o problemă care afectează în mod direct comunitatea apărătorilor drepturilor omului, în raportul meu se subliniază faptul că această situație s-a schimbat. Acum impactul este mult mai amplu, este vorba despre o problemă structurală și care pune bețe în roate, în roatele politicilor de dezvoltare. Practic, ceea ce spun eu este că comunitatea pentru dezvoltare ar trebui să încorporeze această problemă în modul în care um, creează um, răspunsurile politice. Deci, raportul meu merge mai departe decât răspunsurile pe care le-a adus până acum Uniunea Europeană pentru a proteja uh, apărătorii drepturilor omului. Uniunea Europeană trebuie să înceapă să uh, privească mai mult spre viitor, să creeze mai, o rezistență mai mare a organizațiilor societății civile și pentru a, îi, a le ajuta pe acestea să uh, combată restricțiile care le sunt impuse. Sunt multe inițiative uh, care vizează libertatea de asociere, libertatea de exprimare, și pentru a crea un spațiu cât mai bun pentru exprimarea societății civile. Însă, Uniunea Europeană trebuie să-și îmbunătățească răspunsul politic astfel încât să se ridice la nivelul brutalității la care s-a ajuns la nivelul multor guverne la nivel mondial. Deci chiar dacă Uniunea Europeană și-a îmbunătățit uh, răspunsul, acesta încă nu este la nivelul uh, necesar. Cred că, din păcate, una dintre întrebările pe care trebuie să ni le punem este de ce în unele cazuri Uniunea Europeană s-a axat mai degrabă pe politicile de dezvoltare însă a cam închis ochii în ceea ce privește angajamentul uh, uh, politic la mm, pentru o îmbunătățire a situației societății civile. Mă gândesc la Etiopia și Bangladesh, spre exemplu. Uniunea Europeană nu prea a reușit să uh, păstreze un echilibru între imperativele economice și um, imperativele legate de viața societății civile. Uniunea Europeană trebuie să se îndepărteze încetul cu încetul de la o acțiune reactivă către una proactivă. Cred că trebuie să se facă încă și mai multe uh, pentru a prelua inițiativa și pentru a ajuta organizațiile societății civile să contracareze tacticile guvernamentale uh, care încearcă să le îngrădească libertatea. E vorba despre politici de dezvoltare, evident, dar evident și de o cât mai bună cooperare fără însă a da crezare cu ochii închiși și fără să se pună nici de cum sub semnul întrebării atitudinea și acțiunile acestor guverne. Trebuie așadar să se găsească un echilibru. Poate pe viitor va trebui să se vadă ce fel de forme de condiționalitate indirectă sau oblică, dacă vreți, ar putea fi folosită într-un fel cât mai productiv cu putință. Pentru că aici vorbim de restrângerea spațiului democraf, uh, spațiului de exprimare nu doar pentru apărătorii drepturilor omului, ci încă o dată este vorba despre o paletă mult mai largă trebuie să se facă presiune politică. Bine, fără a cădea în, uh, într-o atitudine de confruntare cu aceste regimuri. Pentru actorii din domeniul dezvoltării este foarte important să creeze coaliții pentru a contracara acest fenomen. Acest lucru nu poate fi făcut decât dacă la nivel internațional se creează alianțe între societatea civilă, mediul de afaceri, partidele politice, activiștii în general, astfel încât întreaga societate să se mobilizeze în, pentru a contracara aceste restricții la adresa societății civile. În raport se oferă 20 de recomandări politice foarte concrete. Din păcate nu am uh, timp să intru în amănunte, însă aș pomeni de două-trei dintre acestea. Pe viitor, comunitatea internațională va trebui să vadă modul în care va putea sprijini diferitele tipuri de uh, organizații ale societății civile. Uh, organizații care sunt mai puțin vulnerabile la restricțiile pe care le mobilizează guvernele la adresa ONG-urilor tradiționale. Mă întreb dacă nu cumva Uh, n-ar trebui să se facă o inițiativă mai uh, sistematică și mai sistematizată în același timp în, acel, în acest domeniu. Deci, uh, organizații mai mici care să fie mai bine protejate pe viitor. Și, în fine, Uniunea Europeană împreună cu alți actori internaționali trebuie să facă tot ce este în putință pentru a dezvolta o abordare care să vorbească despre importanța dezvoltării societăților civile libere. În multe țări, țările care oferă un spațiu neîngrădit societății civile sunt și cele care au politicile de dezvoltare cele mai rodnice. Uh, este vorba despre dezvoltarea economică și politicile de dezvoltare economică în toate țările Pământului. S-au făcut multe în acest uh, sens. Și trebuie ca abordarea să fie una mai eficientă. E, reiese foarte clar că în acele țări în care societatea civilă se poate exprima uh, neîngrădit și dezvoltarea economică este una foarte bună. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste uh, idei extrem de interesante. În raport avem uh, multe elemente importante, avem și o listă de țări. Dacă nu ați pus deja mâna pe acest studiu, vă încurajez călduros să o faceți. Următoarea vorbitoare este Karin Soe de la uh, ACT Alliance, care îi dau cuvântul fără întârziere. Thank you, Will. Well, Mulțumesc foarte mult. Am să vorbesc și în numele Concord și societății civile din Europa. Societatea civilă reprezintă în linii mari oamenii care se reunesc și se organizează într-un scop comun. E o libertate fundamentală. O societate civilă dinamică reprezintă de asemenea un temei pentru bunăstare și dezvoltare. Această reunire e necesară pentru schimbare. O societate civilă puternică e în avantajul oricărei societăți. Se creează în acest fel centre pentru participarea cetățenilor, se atacă inegalitatea și discriminarea atunci când e nevoie. Un număr neliniștitor de mare de guverne de pe glob se tem să fie trase la răspundere și, prin urmare, reprimă și criminalizează acele organizații ale societății civile care mai ales uh, sunt percepute uh, de a ataca puterea persoanele care fac uh, obiectul unei discriminări structurale, precum minoritățile, se confruntă cu probleme deosebit de grave în a beneficia de ajutor. Societatea civilă reprezintă forul oportun pentru a, ca acesta să găsească un ajutor. De asemenea, Trebuie luat în calcul faptul că pentru femeile activiști, spațiul uh, redus pentru societatea civilă aduce um, tot mai multe riscuri, precum arestarea sau violul. Campanii de atacare a femeilor activiști uh, adesea vehiculează anumite modele de comportament pe care ar trebui să le adopte acestea spațiul civil, uh, spațiul redus pentru societatea civilă, atacă de asemenea normele în vigoare în general. Uniunea Europeană poate să-și facă glasul auzit la nivel internațional. Mai e mult de făcut pentru a promova o societate civilă mai uh, dinamică și pentru a trage la răspundere sectorul privat. De pildă, acordare, acordarea unei priorități sporite obiectivului 16 și obiectivul acordării unui spațiu sporit pentru democrație. Este de asemenea important ca inițiativele interne și externe ale Uniunii Europene să fie consecvente. Protejarea societății civile trebuie integrată în toate dimensiunile politicii Uniunii Europene, fie că e vorba de migrație sau de comerț. Uniunea Europeană nu poate aborda însă încălcarea spațiului civil în Rusia, de pildă, și să nu reacționeze atunci când acest spațiu civil este amenințat în statele membre. Să vedem, de pildă, proiectul de lege privind uh, ONG-urile care primesc fonduri, finanțare din străinătate, dezbătută în Ungaria sau în Polonia. Exemple referitoare la reducerea spațiului pentru societatea civilă sunt înregistrate pe platforma care monitorizează spațiul civic peste tot pe glob. Condiționarea și restricționarea finanțării este o cale pe care o adoptă multe guverne pentru a reduce la tăcere vocea societății civile. Este de asemenea îngrijorător faptul că proiectul de raport discus, discutat la Comisia de Buget din Parlamentul European discută despre restricții aduse finanțării ONG-urilor care ar avea un efect dăunător în forma sa actuală. Raportul nu este altceva decât un atac la adresa ONG-urilor și ar trimite un mesaj complet greșit din Parlamentul European împreună cu domnul Jungs, credem că e nevoie de o abordare pe două căi pentru a combate acest spațiu restrâns, oferind orientări generale pentru toți actorii, bazându-ne pe politicile și valorile Uniunii Europene. Să coordonăm mai bine donatorii și să promovăm dialogul politic este foarte important ca Uniunea Europeană să își mențină și să își consolideze dialogul cu acele organizații care fac obiectul represiunii. Sunt multe exemple. Organizații feministe, organizații pentru LGBTI, organizații care promovează drepturile reproductive, uh, activiști de pace, apărători ai drepturilor omului, sindicate, activiști pentru uh, proprietate, comunitățile indigene, dar în, apar și forme noi, informale de activism, deci și forme mai tradiționale. Trebuie să implicăm și actorii uh, umanitari tradiționali, care de asemenea se confruntă cu problema acestui spațiu tot mai restrâns. În uh, această inițiativă de consolidare a capacității de învățare comună, de monitorizare, putem uh, consolida societatea civilă drept partener, pornind de la nivelul local până la orice nivel, încurajând societatea civilă și ajutându-o să-și apere drepturile. Un raport recent realizat de Concord după consultarea 400 de organizații ale societății civile din glob, de pe glob a arătat că Uniunea Europeană poate juca un rol în crearea unui dialog cu țările partenere, concentrându-se pe aspecte ce țin de drepturile omului. Mai e însă mult loc pentru îmbunătățire, iar societatea civilă simte că puterea politică a Uniunii și a statelor membre ar putea fi folosită mai bine pentru a proteja și promova spațiul uh, politic. Ar trebui să facă parte din uh, dialogul politic al Uniunii cu statele membre. Uh, well, okay. De asemenea, considerăm că este important să apărăm uh, independența societății civile și prevenim uh, reducerea spațiului pe care societatea civilă îl are la dispoziție. De asemenea, în uh, țările partenere trebuie să monitorizăm investițiile publice și private ale Uniunii Europene. Trebuie să vedem care este impactul acestor investiții asupra țărilor partenere și a societății civile de acolo. Angajamentul față de societatea civilă trebuie să fie unul uh, durabil pentru a face față atacului pe care îl suferă la ora actuală democrația și drepturile omului. E important să ne asigurăm că politicile Uniunii sunt coerente cu aceste priorități. Dialogul politic și coerența pentru dezvoltarea durabilă trebuie să meargă mână în mână. Mulțumesc, îmi cer scuze că v-am grăbit. Urmează Rosario Bento Pais, pe care o cunosc uh, din uh, interacțiunea noastră referitoare la guvernul la nivel uh, local. Dânsa ne va vorbi despre implicarea UE în, cu interacțiunea Uniunii cu societatea civilă în relațiile externe. Și îmi cer scuze că va trebui să vă părăsesc. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru introducere. Doream doar să reafirm că mă bucur că mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Avem acest raport atât de important pe care îl discutăm în Parlament raport care se referă și la reducerea spațiului societății civile și la prioritățile în 2030. O, un element important îl reprezintă mediul, un mediu favorabil pentru societatea civilă. O a doua prioritate acestei comunicări um, se referă la promovarea unui dialog și a unei participări a societății civile atât în politicile interne ale țării partenere, cât și în procesele internaționale. Cea de-a treia prioritate este de a spori capacitatea societății civile locale pentru a deveni un actor independent. Toate aceste priorități sunt strâns legate și ideea e de a-i permite societății civile să acționeze ca un actor. Cred, prin urmare, că acest raport vine la momentul oportun pentru a purta, purta acest dialog și completează raportul Carnegie. Aș dori să vă arăt două, trei diapozitive care arată care sunt concluziile pe care le putem deriva din activitatea noastră de patru ani și interacțiunea cu societatea civilă. În 2012 am schimbat felul în care lucrăm cu societatea civilă. Nu mai e vorba de un sprijin oferit pe baza unor proiecte ci e vorba de un sprijin care se oferă în urma unui angajament democratic din partea guvernelor. Puteți vedea că ne-am sporit sprijinul acordat aproape 12% din ajutorul pentru dezvoltare din partea UE este alocat uh, societății civile. UE este cel de-al treilea donator pentru societatea civilă cu aproape 2 miliarde de euro pe an. Când vine vorba de sprijinirea societăților, organizațiilor de societate civilă în țările în curs de dezvoltare, UE este principalul donator. Așadar, pentru țările terțe, primul donator, iar la nivel global, cel de-al treilea donator, intră aici și organizațiile naționale. Acest dispozitiv cred că este foarte relevant pentru a vă dovedi cum încercăm să acționăm pe teren. De asemenea, în acest diapozitiv puteți observa niște date marcante, deși UE reprezintă 15% din PIB-ul global, reprezintă jumătate, 55% din asistența pentru dezvoltare și două treimi din sprijinul oferit societății civile din țările în curs de dezvoltare, 72% din suma totală. În acest diapozitiv vedeți foarte clar sprijinul furnizat societății civile la nivel local. Noi uh, suntem primii iar pe lângă sprijinirea dezvoltării pe termen lung a capacității societății civile, obiectivul este de a spori eficacitatea și capacitatea societății civile de a contribui la atingerea obiectivelor Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, sprijinind de asemenea încheierea unor parteneriate între um, societatea civilă locală și europeană. Revenind la ideea de a proteja societatea civilă care se regăsește în raport, aici puteți vedea care sunt principalele priorități ce am făcut eh, pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt, eh, ce spuneam, protejarea apărătorilor drepturilor omului prin intervenție timpurie, oferirea de sprijin în situațiile cele mai dificile, iar pe termen lung, protejarea cadrului juridic, dezvoltarea rezistenței societății civile și încurajarea unei atitudini favorabile față de societatea civilă, cât și sprijinul proceselor internaționale. Just to conclude, în concluzie, pentru că probabil am depășit, în orice caz eu nu sper că am depășit acei, acele trei minute, pot să vă spun uh, pe scurt uh, și ce apare în raport, ce s-a făcut din 2012 încoace. Uniunea Europeană sprijină foarte mult uh, societatea civilă în toată lumea și e vorba de o serie de acțiuni concrete sprijinite care chiar au impact pe teren. Situația este complexă pentru ONG-uri. Astăzi avem acest spațiu redus de manevră și am luat notă de ce s-a propus în raportul uh, Carnegie. Sunt multe ce pot fi discutate despre asta, dar uh, este ceva recent, uh, adoptat săptămâna trecută. El e deja disponibil uh, pe internet și bineînțeles că putem discuta în continuare. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea deosebită pe care s-a făcut-o fiecare dintre dumneavoastră. Dau cuvântul colegilor noștri și, în primul rând, are cuvântul doamna Tereza Jimenez Beseril. Da, e greu de pronunțat numele meu Vreau să mulțumesc în primul rând domnului uh, Richard Lyon pentru studiul pe care l-a uh, efectuat și care a fost comandat de către Comisia DOA. Uh, lucrez de câteva vreme în sânul acestei comisii aici la Parlament și vreau să spun că este foarte important în acest context să lucrăm împreună noi, cele două comisii DEVE și DROA, faptul că împărtășim exact aceleași obiective pe o serie întreagă de tematici. Vreau să mulțumesc și doamnei uh, Șoit, cu care am avut ocazia să discut și în alte rânduri, dar îi mulțumesc și doamnei Rosario Bento. De asemenea, căreia și ei mulțumesc pentru că uh, ea vine din partea de DEVCO și care ne spune ce se întâmplă în societatea civilă în țările asociate Uniunii Europene. Avem aici, de fapt, două realități care se desprind ajutor, ajutarea societății civile într-o țară este deosebit de importantă pentru această țară. În ultimul rând, uh, pentru ca să se promoveze o serie de drepturi uh, în această țară prin intermediul ONG-urilor. Eu reprezint societatea civilă și consider că dialogul politic este esențial dar, bineînțeles, și planul economic și social sunt importante. Apoi, trebuie să vedem care sunt structurile reprezentative ale societății civile, platformele, eh, asociațiile și așa mai departe. Este clar că aici se poate acționa pentru a Uh, frâna această tendință de micșorare a spațiului de manevră a ONG-urilor. Drepturile omului, da, uh, sunt și ele importante. Trebuie așadar să vedem cum evoluează aceste tendințe în diferitele țări. Mă bucur foarte mult că Comisia Europeană s-a uh, apucat de această tematică. Mă bucur că și la SEAE există uh, ecouri, există încercări de a îmbunătăți soarta ONG-urilor și societății civile în țările în curs de dezvoltare. Ca și raportoare, eu mă, m-aș orienta pe sprijinirea ONG-urilor în contextul dezvoltării, pentru că, după cum am mai spus, societatea, o societate mai bună, mai egalitară, mai justă, um, nu poate să existe fără societate civilă. Această societate civilă, așadar, trebuie să fie sprijinită cât mai mult decât orice. Există țări uh, în care drepturile umane sunt încălcate, avem situații de conflict, de război, de sărăcie și multe alte crize. Populația este fragilă, este afectată de aceste multiple crize și atunci societatea civilă trebuie să poată să se exprime în mod pașnic într-un climat de pace și să nu-i fie teamă să participe la dezbatere. Deci, încă o dată, societatea civilă trebuie să se bucure atât de libertate de acțiune cât și de pace, de Uh, un climat pașnic um, care să poate să se dezvolte. E bine așadar că SAE, delegațiile, misiunile sale să se concentreze uh, tot mai mult uh, pe sprijinirea societății civile în țările în curs de dezvoltate. Da, și instituțiile noastre europene trebuie de asemenea să promoveze tot ce înseamnă minoritățile, reprezentanții acestora Uh, la procesul democratic. Oricum, uh, strategia și foaia de drum de care uh, vorbim în acest context trebuie să fie cunoscute și sprijinite. Tot mai multe țări par să dea legi care reduc spațiul de manevră și de existență al ONG-urilor noi trebuie să acționăm în uh, contra acestei tendințe. Și profesorul Ion spune pe bună dreptate că trebuie să impunem și o amprentă politică, dăm foarte mulți bani, dar asta nu este suficient. Se pare că ponderea sau influența noastră economică nu sunt pe măsura banilor Uh, pe care investim. M-am deplasat uh, în uh, Liban, cunosc situația din Siria. Se investesc foarte mulți bani acolo din partea Uniunii Europene, dar Uniunea Europeană nu este cunoscută, nici nu se știe că sunt eforturi europene acolo. Se fac așa de multe din partea sau numele europene și mm, până la urmă nu rămâne nimic pe plan politic din aceste eforturi, parcă nu se vede. Textul, așa cum a spus și ultima intervenientă, uh, va fi disponibil uh, în toate limbile mm, în cursul lunii mai veți putea prezenta amendamente uh, până pe 21 mai și vom avea și o prezentare în septembrie. Mulțumesc foarte mult, mai multe persoane mi-au cerut cuvântul, trei persoane de fapt, doamna Maria Hoibuș în primul rând. Mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc celor care au uh, venit aici, invitațiilor noștri, ne-au prezentat lucruri foarte interesante. Vreau să salut eforturile UE pentru consolidarea ONG-urilor și societății civile în uh, sfera sudică. Doamna Penta Fais ați prezentat uh, foarte bine ce eforturi sunt desfășurate pentru ca ONG-urile să nu fie stânjenite în acțiunile lor și ce structuri pot uh, să fie desfășurate pentru a le ajuta în acest sens. Într-adevăr, uh, se pune și întrebarea cât vor mai rezista, cât vor mai putea societatea civilă și ONG-urile să joace rolul pe care îl joacă în absența unei politici uh, externe europene cu adevărat uh, vizibile. Avem senzația uneori că au cam dispărut alte axe astăzi de discuție în afară de migrație când vine vorba de relația noastră cu țările terțe. Deci, da, migrația e importantă, relația noastră cu țările terțe, țările în curs de dezvoltare, Alte teme, în schimb, cum ar fi protecția drepturilor umane și așa mai departe, cooperarea, parcă au dispărut de pe raduri. Noi suntem atenți la uh, relațiile pe care le avem. Uh, într-adevăr, migrația este un fenomen important, dar chiar și în acest sens trebuie să știm ce interlocutori uh, avem. Nu putem să discutăm cu dictatorii. Uneori închidem ochii și uh, tolerăm uh, represiunea. Există regimuri care sunt uh, tacit acceptate de către Uniunea Europeană. Autoritarismul nu ne stânjenește uneori și atunci împiedicăm și ONG-urile să acționeze și societatea civilă cu consecințele cunoscute. Domnule Young, îmi pare bine că puneți punctul pe ei, sudul dumneavoastră, degetul pe rană și că arătați foarte bine ce preț uh, mare plătește Uniunea Europeană din pricina acestei atitudini pe care tocmai am uh, descris-o. Cereți să existe o um, evaluare sistematică a consecințelor comerciale uh, asupra drepturilor omului a relațiilor noastre comerciale și aveți îndrăzneala de a propune acea faimoasă condiționalitate în politica de dezvoltare și de altfel aici faceți o serie întreagă de observații. Sunt uh, țări care, dacă sprijin uh, organizațiile societății civile, ar trebui să poată să fie finanțate mai bine și mai mult. Deci dacă sprijin acest sector, mi se pare o propunere cât se poate de remarcabilă în condițiile în care Comisia, dar și Consiliul cer uh, uh, uh și au anumită atitudine față de migrație aici în Europeană și atunci vreau să vă întreb ce credeți dumneavoastră? Migrația are niște efecte asupra drepturilor omului. Ce facem? Eliminăm sau reducem finanțarea pentru uh, Uh, aceste țări, da sau nu? Ce facem cu uh, acești migranți? Îi lăsăm să intre pe teritoriul uh, Europei și așa mai departe. În sfârșit, doamna Soider, ați reamintit niște lucruri foarte interesante și m-aș referi la finanțarea ONG-urilor și la raportul uh, acesta pe care l-a avut Comisia Buget sau lare mai bine zis, pentru că este un proiect de raport uh, din partea PP-ului și care mi se pare că uh, stânjenește mult societatea civilă în demersurile sale. Este o adevărată agresiune. Opinia noastră nici măcar, de la DEVE nici măcar nu a, a fost luată în considerare. Mi-ar place ca doamna raportor să se trezească și să își dea seama că raportul despre care vă vorbesc este contestabil, ca să folosesc un eufemism. Și merită să lucrăm încă mult pe acest raport, care mi se pare absolut insuficient. Domnul Frunzulică are cuvântul, dar de fapt nu v-am văzut să, înainte când ați ridicat până, mă scuzați, dar nu este așa de important. Socialiștii sunt totuși în continuare grupul, al doilea grup cel mai mare din Parlamentul European, dar mă bucur, bineînțeles, să dau cuvântul unei doamne înaintea mea, de ce nu? Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Reducerea spațiului de manevră și acțiune Uh, și existența ONG, pentru ONG-uri este un fenomen din ce în ce mai îngrijorător. Atacurile la adresa societății civile pe plan global s-au accelerat uh, și s-au intensificat în ultimii ani. Peste 100 de guverne au introdus legislație restrictivă împotriva funcționării societății civile și multe alte guverne au tot felul de tactici pentru a dezavantaja, pentru a uh, descuraja aceste organizații. Aceste restricții se intensifică în țările nedemocratice, dar din păcate și în țările democratice. Și apărătorii drepturilor omului care sunt uh, atacați sau chiar uciși în multe țări uh, este din ce în ce mai mare. Este a atins chiar un uh, record. Uniunea Europeană trebuie să își consolideze strategia sa pentru a aborda așa cum se cuvine acest fenomen. Trebuie să avem un echilibru foarte clar între dezvoltare și politică, să avem alianțe mai inclusive care să nu pună în joc existența ONG-urilor. Sunt mai cu seamă îngrijorat de situația ONG-urilor din Rusia, care s-a răutățit foarte mult din 2012 încoace și care duce la niște consecințe negative, dar nu e vorba numai de ONG-uri, cât și de alți activiști și reprezentanți ai uh, sindicatelor. Iată ce înseamnă un uh, regim autocratic. În Kazakhstan, de asemenea, ONG-urile sunt sub presiune, iar uh, sindicatele independente nu pot să se mai înregistreze și comunitățile religioase sunt din ce în ce mai intimidate și hărțuite. Apărătorii drepturilor omului se tem că promovarea unui nou minister al religiilor și ONG-urilor conform unui decret prezidențial din 2016 ar putea să ducă la o creștere a controlului în acest domeniu. Iar partidele de opoziție au fost marginalizate și nici un, adevărat, niciun partid politic cu adevărat de opoziție este astăzi uh, funcțional în Kazakhstan. Am putea uh, să promovăm împreună cu Uniunea Europeană și statele membre un adevărat uh, ghid al implementării unor acțiuni de contracarare acestui fenomen pentru țările în care societatea civilă este amenințată. Să avem, deci, niște operațiuni în acest sens care să îi protejeze pe apărătorii drepturilor omului din aceste țări. De asemenea, capacitatea delegațiilor și misiunilor uh, Uniunii Europene uh, în legătură cu democratizarea și drepturile omului trebuie să fie consolidată. Să se ia anumite uh, măsuri uh, încă și mai stricte legate de vize, de înghețarea unor conturi pentru persoanele care se fac vinovate de astfel de mișcări. Este foarte important să se sprijine ONG-urile și societatea civilă în toată lumea, pentru că e vorba de uh, ceva foarte important în joc și anume de existența democrației. Ladies on the list. Cecil K. Vă mulțumesc. Încă două doamne înscrise la cuvânt. Cecil Cheiena. Eu... Uh, mulțumesc. Eu observ acest titlu care vorbește despre înfruntarea reducerii spațiilor pentru societatea civilă în țările în curs de dezvoltare. Pe de altă parte, având în vedere situația actuală, îmi dau seama că acest fenomen se petrece peste tot și în Uniunea Europeană, inclusiv aici și atunci trebuie să facem mai mult pentru a analiza și a înțelege și mai bine acest complex, acest concept însuși al democrației. Societatea civilă este baza democrației. Asta se vede peste tot, în toate țările. Uitați-vă la vecinul nostru, la Turcia, dar uitați-vă și chiar și în Europeană, la țări pe care nu aș vrea să le numesc se știe despre cine este vorba, discuțiile sunt în curs chiar aici, în această instituție. Avem instrumente politice uh, care încearcă în permanență să reducă aceste spații, încălcările drepturilor omului, uh, modificarea legislației care are loc pentru a reduce acest spațiu al societății civile. Și asta înseamnă că foarte mulți reprezentanți ai societății civile nu pot să mai acționeze, să mai activeze. Există multe exemple, m-aș referi și la Ungaria și la cazul universității, bine cunoscut. Iată, astfel sunt persoane care sunt împiedicate să acționeze își pierd capacitățile. Pierdem aceste resurse, aceste capacități. Însă, încă o dată, uneori este vorba uneori de mișcări cât se poate de subtile, care tot afectează până la urmă negativ toate aceste persoane și instituții. Și mai există un nou tip de societate civilă pe care le-am observat și în rapoartele acestea, dincolo de ONG-urile cunoscute. Există acele Mouvement Citoyen, mișcări cetățenești ale tinerilor care n-au niciun mijloc de acțiune, dar care ies în stradă și uh, se exprimă. Sunt mișcări care nu au statut juridic, nu sunt recunoscute ca atare și nici nu prea pot uh, să supraviețuiască uh, Uh, mulți dintre aceștia sunt tineri uh, șomeri. Cât pot să reziste în stradă? O săptămână, nu mai mult. Apoi cedează șantajului, cedează problemelor vieții și renunță la această luptă. Alții însă reușesc să reziste. Aceste persoane sunt adevărați uh, gardieni ai democrației. Și iată, există aceste instrumente care nu sunt suficient uh, utilizate. Mai este apoi și partea economică. Însă vreau să mă întreb totuși uh, și să vă întreb ce fel de instrumente economice pot să fie desfășurate pentru a organiza astfel de mișcări și organizații. Uh, în cadrul ACP, și cu asta închei, noi discutăm mult despre finanțări. Finanțări ale partidelor politice dar mai vizăm cu asta și soarta societății civile. Sunt țări care nu-și doresc ca ONG-urile să fie finanțate din străinătate. Pentru că ei consideră că societatea civilă este astfel uh, politicizată și ea trebuie să fie neutră, să nu lucreze pentru altcineva din afara granițelor deci cum să se poată intervine, să se intervine într-o astfel de țară, în astfel de țări în care există restricții de acțiune pe teritoriul lor? Vă mulțumesc, doamna Sargentini, are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să avem mare grijă cu faptul că noi uh, stabilim o tendință pentru țările terțe uh, despre cum ar trebui să se poarte acestea cu societatea civilă. Atunci când uh, um, adoptăm texte legislative care până pentru așa zisa contragarare a terorismului să deci să nu uităm de actele legislative pe care le adoptăm noi și care restrâng uh, spațiul de manevră al societății civile. M-am uh, bucurat să aud din partea mai multora de astăzi care au vorbit despre legislația din Ungaria, despre parlament, uh, raportul parlamentar al unui coleg din PPE care dorește să existe uh, măsuri de control sporite la adresa ONG-urilor. Știm că evaluarea fondurilor se face mai bine uh, de către organizațiile societății civile. Și la fel uh, stau lucrurile și pentru cooperarea în, pentru dezvoltare. Evaluarea fondurilor acordate ONG-urilor se face într-un mod foarte serios uh, dar uh, ajutorul bilateral sau multilateral uh, nu în aceeași măsură. Dacă noi creăm o atmosferă care ne va permite să judecăm uh, în funcție de mm, să, să hotărâm finanțarea în funcție de mm, obiectivul pentru care militează un, o organizație non-guvernamentală, nu cred că facem bine. Eu uh, provin dintr-un uh, ONG de dezvoltare și cred că nu sunt singura. Mulți dintre noi suntem la bază activiști uh, nestatali, ONG-iști, și știm cât de important este rolul acestora în viața societăților și țărilor noastre. Să vă dau un exemplu foarte evident. Africa de Sud – Știu că după ce au ieșit din regimul de apartheid, s-a înțeles bine ideea cooperării, dar uh, un uh, anumit uh, partid politic spune că el este reprezentantul societății civile și că nu mai e nevoie și de o altă voce în afara sa. Dacă, un, dacă se hotărăște că un ONG nu mai privește, primește finanțare pentru că se opune TTIP, tare mi-e teamă că nu mai putem noi să purță, purtăm această torță a libertății și a luptei împotriva restrângerii spațiului acordat societății civile. Deci, încă o dată, cred că trebuie să privim în o gradă proprie și să nu uităm că dacă dorim să creăm bună guvernanță în uh, restul lumii, nu putem face asta fără o societate civilă sănătoasă. Vă mulțumesc! Acum că s-au exprimat membrii comisiei noastre, aș da cuvântul uh, invitațiilor noștri pe care îi rog să se mărginească la două minute de fiecare. Domnul Yang, vă mulțumesc foarte pe scurt. Sunt de acord cu doamna Beseril. Trebuie să ca ponderea economică a Europei să se transpună într-o pondere democratică de incitare la democrație la nivel mondial. În ceea ce privește condiționalitatea, da, sunt de acord că e o chestiune spinoasă. Într-adevăr, Uniunea Europeană nu poate impune sancțiuni la adresa tuturor regimurilor care impun restricții la adresa societății civile. E vorba despre 110-120 de țări, foarte multe deci. Dar Uniunea Europeană, prin proiectele sale de dezvoltare, uh, pot pune presiune, pot lega resursele acordate de o cooperare strategică în domeniul uh, migrației și drepturilor omului. E adevărat, e o formă de condiționalitate foarte indirectă și foarte subtilă. Acea modalitate proactivă despre care vorbeam mai devreme. Apoi, chestiunea foarte sensibilă și anume faptul că restricțiile la adresa uh, Uh, societății civile au loc și pe teritoriul Uniunii Europene. Există rețele ale societății civile foarte active la nivel mondial acum, care capătă foarte mare experiență în contracararea acestor restricții. Uniunea Europeană are de învățat din țări precum uh, Mali, Coasta de Fildeș, uh, Tunisia. Și, într-adevăr, sunt uh, țări europene care mm, pot trage învățăminte din experiența altor țări. Cum pot fi sprijinite formele netradiționale ale societății civile? Într-adevăr, trebuie să vedem și ce fel de forme de sprijin nefinanciar pot fi acordate. Până acum, uh, deci se caută noi tipuri de sprijin și, într-adevăr, Uniunea Europeană va trebui să vadă pe viitor ce fel de forme noi, inovatoare de sprijin poate acorda în completarea ajutoarelor financiare. Vă mulțumesc, doamne Sae. Vă mulțumesc. Da, Chestiunea acțiunilor diplomatice este importantă și nu-i deloc ușoară, într-adevăr, în ceea ce privește condiționalitatea, e greu de pus în aplicare. Dar, adesea, în ceea ce privește spațiul acordat societății civile în Uniunea Europeană, Um, de fapt, Uniunea Europeană ar putea să um, apere cu o voce, cu un glas mai uh, puternic um, acest domeniu. Abordarea uh, diplomatică, dialogul politic sunt foarte importante, însă acest dialog trebuie să aibă loc și cu societatea civilă pentru a ști exact care este uh, situația cu care se confruntă societatea civilă în fiecare țară. Pentru că câteodată, vrând să faci bine, poți să faci rău. Trebuie să te asiguri că acest proces este dus mână în mână cu societatea civilă. atât în acele situații dificile, cât și în cele mai puțin dificile. E vorba despre acțiuni preventive, acțiuni timpurii, proactive în acele țări în care problemele încă nu sunt foarte grave, ar putea duce la rezultate foarte bune pe viitor. Vă mulțumesc, ultima vorbitoare. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, trei comentarii. În primul rând, s-a pus întrebarea în, privința politicilor de migrare. Deci, drepturile omului reprezintă un principiu fundamental al uh, Uniunii Europene și uh, Comisia Europeană fiind o gardiană a tratatelor, evident că mm, apără drepturile omului. Avem uh, mai multe miliarde pentru perioada 2016-2020 pentru uh, rezolvarea chestiunilor legate de drepturile omului și un program special pentru apărătorii drepturilor omului. Deci, practic, suntem întru totul coerenți cu uh, politicile și principiile noastre. În al doilea rând, în ceea ce privește finanțarea, avem fonduri alocate pentru societatea civilă, mult mai ample de, 10,9 miliarde pentru 2016-2020. Forced even better and with the support of the Parliament on that, uh, uh, we are very happy for that. Și mulțumim Parlamentului pentru sprijin, dar într-adevăr vizibilitatea și bunele practici ar trebui îmbunătățite. Da, probabil asta um, lipsește din acțiunea noastră și acest lucru este scos în evidență de raport. Și apoi, în al treilea rând, în uh, programele privind uh, autoritățile locale și societatea civilă, am dezvoltat și foi de parcurs cu țările terțe, țările partener. Ideea era de a face o fel de cartografiere a acestei situații din cele 105 țări partener care să vizeze probleme specifice și modalități de rezolvare a acestora. Uh, Teresa, vrei să mai adaugi ceva? Nu, doar vreau să mulțumesc. Ponente, Vreau să le mulțumesc invitațiilor care au venit să ne explice situația și să le mulțumesc tuturor acelora care au participat. Cred că ne aflăm cu toții în aceeași barcă. Ideea e să ajungem la un bun raport care să reflecte realitatea și care să fie deasupra inițiativelor politice. Știu că va fi greu, dar haideți să încercăm să facem un efort să aruncăm o privire asupra activității acelor organizații și să le dăm o mână de ajutor să ne gândim la munca depusă la fața locului și nu întotdeauna din uh, perspectiva noastră. După cum v-am spus deja, termenul limită pentru amendamente este dată de 31 mai la ora 10. Am încheiat acest punct. Thank you. Thank you all. And now we are going to have uh, uh, two draft reports. Acum avem două proiecte de raport referitor la Cuba, Frank Engel este raportorul nostru. Îi dau, vă dau imediat cuvântul, domnule Engel, puteți prezenta proiectele de raport, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint pentru că dosarul nostru e succint, e doar un aviz. Bineînțeles, având în vedere că nu e vorba de un instrument care se referă doar la dezvoltare. Dialogul pentru cooperare și acordul pentru cooperare cu Cuba, de altfel primul acord de acest tip, lucru care face ca acest, acest eveniment să fie cu atât mai interesant și plin de semnificație. Acordul include o parte dedicată problemelor ce țin de dezvoltare. Iată de ce e firesc ca comisia noastră să fie implicată în proces. În actuala perioadă de programare sunt alocate 50 de milioane de euro pentru Cuba ca ajutor de dezvoltare în trei sectoare. Agricultura durabilă și siguranța alimentară semnificativ, având în vedere că insula nu reușește să asigure cantitatea de hrană necesară pentru propria populație, cu atât mai puțin pentru volumul impresionant de turiști care este așteptat. Un alt element important reprezintă o mai bună folosire a resurselor naturale pentru dezvoltarea durabilă. Aici este vizată, bineînțeles, energia regenerabilă în cadrul unui proiect de amploare și câteva, amploare, câteva proiecte mai mici, după care discutăm, bineînțeles, de modernizarea societății, un obiectiv umbrelă. Unul din punctele care vor trebui abordate pe viitor e faptul că Cuba e considerată o țară ca aparținând categoriei de venit mediu superior, prin urmare nu mai e eligibilă pentru uh, asistență pentru dezvoltare în continuare este eligibilă în temeiul unei clauze cu caracter excepțional, însă mai devreme sau mai târziu această problemă se va pune și 2020 e după colț. Trebuie să găsim alte soluții între timp, nu doar dialogul care se va realiza în cadrul acestui acord la care recomand să ne dăm consimțământul. O ultimă observație referitoare la un aspect ce nu ține doar de dezvoltare, un punct interesant de altfel pentru toți cei care sunt uh, interesați de Cuba, și anume uh, statul de drept, drepturile fundamentale, situația politică um, de pe insulă, sistemul guvernamental. Știm că la ora actuală sistemul guvernamental nu e în discuție deocamdată. Există o anumită evoluție pe insulă, um, un iz de o guvernare ceva mai uh, flexibilă. S-a inițiat un dialog pentru drepturile omului, iar reprezentantul special pentru drepturile omului al Uniunii Europene a fost introdus, uh, implicat în acest dialog. E un dialog care va dobândi tot mai multă importanță în anii următori. După cum vă spuneam, aștept să văd uh, care e părerea dumneavoastră. De altfel, Comisia AFET este competentă pe fond, ea recomandă de asemenea să vedem acordul și eu recomand același lucru. M-aș bucura să mergem în această direcție împreună. Mulțumesc! Mulțumesc! O singură persoană s-a scris la cuvânt, Enrique Guerrero. Mulțumesc, am să încep cu sfârșitul și eu, bineînțeles, recomand să ne dăm acordul și să sprijinim Comisia AFET și ulterior decizia Parlamentului privind uh, aprobarea noului acord cu Cuba. După cum a spus domnul Engel, deși avizul e unul uh, destul de redus, presupune însă o schimbare relevantă când vine vorba de Cuba. Uniunea Europeană, mai bine de un deceniu, a avut un tip de relație cu Cuba, o relație care, dincolo de faptul că nu a fost deloc rodnică, când vine vorba de a încuraja Cuba să facă schimbări în ceea ce privește deschiderea socială, a presupus chiar o distanțare în relațiile dintre UE și Cuba, într-atât încât a fost președinția lui Barack Obama cea care a inițiat mm, dezghețarea relațiilor cu Cuba. Nu știu dacă președintele Trump va continua pe această cale. Sper să nu se schimbe această deschidere care s-a produs în urmă cu un an sau câțiva ani. Oricum, Cred că există anumite aspecte ce țin de cooperarea pentru dezvoltare care ar putea fi îmbunătățite în aviz. Eu voi aduce câteva amendamente, de pildă că vine vorba de acordarea unui rol uh, mai uh, important perspectivei de gen, oferirea unui sprijin pentru dezvoltarea societății civile, odată semnat acordul, cred că ar trebui să se inițieze imediat un dialog politic pentru a evalua împreună respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, mai ales în perspectiva anului 2030. Trebuie să fac o mică precizare. Eu nu sunt mulțumit cu această formulare că Cuba trebuie să se îndrepte spre economie de piață. Eu aș prefera să se spună cel puțin către o economie socială de piață. E o expresie care reflectă o anumită deschidere economică, dar de asemenea include o anumită dimensiune socială de servicii publice și autonomie a propriei țări pentru a-și stabili politicile economice fundamentale. Oricum, cred că subiectul fundamental e dacă suntem de acord cu faptul că Comisia deve să contribuie la consolidarea vizului Comisiei AFET pentru a atinge acest acord și a reface relațiile cu Cuba. E clar, grupul meu politic va sprijini această inițiativă. Foarte bine, mulțumesc. Următoarea vorbitoare este Marina Albiol Guzman. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă spun că noi sprijinim acest dialog între UE și Cuba. Înțelegem că în acest fel se pune capăt poziției comune lamentabile pe care a sprijinit-o odinioară primul ministru Aznar. Aș dori să fac câteva observații la adresa acestui aviz, observații care se vor regăsi în amendamentele pe care le vom înainta, dar cred că merită să le punctăm de dinainte. În primul rând, nu cred că putem uh, face trimitere la criza economică cu care se confruntă Cuba fără a aminti uh, embargoul ilegal pe care Statele Unite îl aplică Cubei de peste jumătate de secol. În al doilea rând, credem că nu ar trebui să vorbim în aviz de inegalitatea socială existentă în Cuba fără a o plasa în contextul Americii de Sud. Trebuie să reamintesc că, conform ONU, Cuba se află pe locul 68 al dezvoltării, mult peste țările sărace și în fruntea țărilor din America de Sud când vine vorba de dezvoltarea umană. Cu alte cuvinte, dintre țările cele mai sărace din lume, șase sunt din America de Sud, dar niciuna nu e Cuba. Noi uh, am mai adăugat un, un exemplu, am uh, atrage atenția asupra rolului jucat de Cuba în cooperarea Sud-Sud și funcția exemplară pe care a jucat-o Cuba în uh, locuri precum uh, Haiti sau uh, Sahara, taberele din Sahara Occidentală, de pildă. Cred că acest acord este pentru acord, pentru dialog, e clar, avizul respectiv, avizul despre care vorbim, nu trebuie să fie unul prin care încercăm să dăm lecții Cubei. Cred că nu putem uh, <laughs> să-i dăm prea multe lecții acestei țări. Nu putem încuraja Cuba, de pildă, să creeze sisteme inclusive când are cel mai bun sistem de sănătate din America de Sud. Cred că nu putem uh, cere Cubei să se îndrepte înspre o economie de piață sau să ofere sprijin uh, sectorului privat sau antreprenorilor cu bani, când acesta este un model economic din Uniunea Europeană care a dus la creșterea inegalității în toate țările, care a făcut ca în Spania să avem uh, un, prag de 30% de sărăcie infantilă. Cred că Uniunea Europeană poate da puține lecții Cubei. Cred că acest acord se, bază pe, se bazează pe relații simetrice, pe un dialog între două părți și nu pe impunerea unor lucruri de, de către una dintre părți asupra celelalte. E vorba, bineînțeles, de apropiere între poporul uh, din Cuba și poporul european. Nu cred că putem impune nimic. Și Cuba cred că ar putea să spună foarte multe despre drepturile omului în Europa, de pildă, uh, cum sunt tratați refugiații, cum sunt tratați migranții. Cred că cel mai bine ar fi să ne limităm uh, la relațiile simetrice și la respectul reciproc. Mulțumesc că vom aduce modificările noastre prin amendamente și sperăm că vor fi luate în calcul. Mulțumesc. Înainte de a trece la a doua rundă cu Enrique, în numele doamnei Veserra, ca raportor uh, din umbra alta, aș dori să spun câteva cuvinte. Însă pregătește câteva amendamente care atrag atenția asupra importanței instrumentului european pentru democrație ca instrument care consolidează respectul pentru drepturile fundamentale și societatea civilă și nevoia de a întări aceste instrumente pentru a atinge obiectivele dorite. Din această perspectivă este important să scoatem în evidență rolul fundamental pe care îl poate juca societatea civilă care pot avea în acest fel un uh, impact uh, semnificativ asupra dezvoltării economice a țării. Iată, doamna Vesera va înainte acest fel de amendamente. Iar acum, Enrique, te rog, partea a doua. Doream uh, să atrag atenția asupra unui lucru care cu siguranță nu face obiectul acestui aviz, dar poate Comisia DEVE ar trebui să discute la un moment dat, și anume poziția Cubei în cadrul uh, adunării interparlamentare Africa, Caribe, Pacific, Uniunea Europeană. La ora actuală, Cuba are statutul de observator și cred că odată mm, încadrat aceste noi relații, cred că Cuba ar trebui să devină un membru al acestei adunări. Mulțumesc acum. Am o întrebare. Am înțeles că Există reprezentanții Serviciului de Acțiune Externă și ai Comisiei în sală. Domnule Șefer, ați dori să spuneți câteva cuvinte? Mulțumesc foarte mult, nu prea am multe de adăugat, pentru că am purtat deja discuția la AFET. Nu am să repet așadar argumentele, doream doar să vă spun că, după părerea noastră, acest acord va putea să promoveze obiectivele noastre în interacțiunea cu Cuba, atât în ceea ce privește relații mai strânse cu America de Sud, cât și relații mai strânse cu Cuba. Vrem doar să scot în evidență că nu a fost nevoie de președinția Obama pentru a iniția această, acest angajament. De fapt, noi am ajuns la un acord cu doi ani înainte ca el să înceapă dialogul cu Cuba. Dar suntem de acord, interacțiunea directă e cale de a progresa și în acest fel vom putea clădi un viitor bazat pe interacțiunea critică, aș spune. Iată de ce salut perspectivele și uh, ideile formulate în cadrul acestei comisii. Mulțumesc din partea comisiei. Henrietta Geiger, doriți să spuneți câteva cuvinte? Da, mulțumesc foarte mult ca reprezentant al Serviciului de Acțiune Externă, salutăm uh, acest raport și efortul depus de domnul Engel. Credem că se alinează perfect la raționamentul nostru. Credem că e o șansă istorică de care trebuie să profităm pentru a însoți Cuba în reforma sa în procesul său de reformă economică și socială. După cum spunea vom vorbit, o vorbitoare, nu urmărim să-i dăm lecții Cubei, ci dorim să o sprijinim, să o însuțim în acest proces de reformă. și respectând părerea cetățenilor cubanezi. Am lucrat uh, cu un portofoliu de 50 de milioane de euro destinat unor puncte strategice, după cum spunea și domnul Engel, avem uh, un centru de experți care ne permite să influențăm în mod direct noile politici și legii din Cuba. Și să consolidăm în același timp acest aspect uh, de modernizare. Cubaniții doresc modernizarea, nu le place însă să li se spună ce trebuie să facă. Noi îi orientăm așadar înspre expertiza pe care o urmăresc, domeniul pe care îl doresc și toate acestea funcționează foarte bine. Continuăm pe această cale și continuăm cu planurile noastre de energie durabilă, unde am investit 18 milioane. Considerăm că acest nou acord reprezintă platforma ideală pentru interacțiuni suplimentare. De pildă, prin uh, programele noastre de cooperare am dorit să lansăm un dialog sectorial să găsim noi oportunități. Aș dori să vă spun că am văzut de altfel ieri că Cuba are cea mai mare rată de impozitare în toată zona din America de Sud este de altfel mai mare decât media OECD. Doream doar să scot în evidență acest lucru. De asemenea, aș dori să scot în evidență faptul că Cuba pregătește o nouă lege pentru cooperare și dezvoltare. Sperăm că acest nou acord cu Uniunea Europeană ne va ajuta să accelerăm adoptarea acestei noi legislații. Aceasta modernizează și simplifică felul în care uh, punem în aplicare cooperarea cu ei, interacționăm și pe linii bugetare tematice. Există la ora actuală 10 în curs în domeniul social. De asemenea, este foarte important să scoatem în evidență că Cuba a fost de acord că odată ce acest acord va intra în vigoare, poate fi aplicat cu caracter provizoriu pentru că vor accepta inițiative din linia tematică bugetară. Ar putea să pară pași mărunți, dar sunt pași importanți pentru Cuba și lucrăm alături de partenerii noștri, inclusiv uh, BEI, care încearcă să construiască o cale pentru a aduce investițiile în Cuba. Bineînțeles, Uh, bugetul pe care l-am alocat noi de 50 de milioane este foarte mic, uh, așadar BEI s-a implicat și noi îi sprijinim. Cred că acestea sunt toate observațiile pe care doresc să le fac deocamdată. Mulțumesc foarte mult! You and Mr. Engel, would you like to come? Mulțumesc foarte mult, domnule Engel. Doriți să reacționați sau să faceți un rezumat? Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că dați cuvântul voi încerca să vorbesc în limba spaniolă pentru că și colegii care s-au implicat în dezbatere au făcut asta. Da, în calitatea mea de raportor uh, pe care o am, uh, asta mi impune și anumite limite și restricții. Nu pot să spun tot ce aș putea să spun în raport, uh, iar amendamentele mă vor ajuta să formulăm mai bine lucrurile și să le formulăm uh, așa cum trebuie, pe fond. Oricum vă mulțumesc uh, și vreau să cooperăm împreună, astfel încât textul final să reprezinte ceva uh, bun, ceva pozitiv și cât se poate de valoros. Eric, aș dori să te atrag atenția asupra unui lucru. Mă refer la ce ai spus tu la sfârșitul uh, intervenției tale, această cooperare cu țările ACP. Da, există niște riscuri aici. Uh, riscăm să lărgim prea mult unghiul uh, sau perimetrul acestui text, care rămâne un text scurt, subcint. Eu înțeleg foarte bine că trebuie să discutăm uh, în contextul ACP, dar nu știu dacă aici trebuie să ne facem acest lucru, să ne adresăm ACP-ului. Uh, eu nu zic că nu trebuie să o facem, dar trebuie să o facem în formatul și în forumul uh, potrivite. Știți cu toții că viitorul ACP-ului de altfel nici nu este unul bătut în cuie sau garantat. Până în 2020 va trebui să uh, Uh, să propunem un nou format, o nouă formulă uh, în cooperarea noastră cu țările din Africa, Pacific, Caraibe. Va trebui, fără îndoială, să ne gândim la o nouă formulă, un nou format. Uh, sunt regiuni față de care nu vom putea la nesfârșit să reacționăm și să acționăm așa cum o facem uh, uh, cu Africa, de pildă. Dacă mă gândesc numai la situația din Caraibe, aici rolul Cubei este unul uh, preponderent și el va putea să ne orienteze. Este una dintre țările cele mai importante și mari din regiune. Și asta vreau să spun. Uh, da, vreau să lucrăm împreună Uh, mai ales cu cei care vor depune amendamente și să facem tot ce este posibil pentru a îmbunătăți acest text care acum uh, nu este extrem de explicit, uh, dar asta din motive lesne de înțeles. Mulțumesc foarte mult. Data de depunere a amendamentelor pentru propunerea de aviz este miercuri 26 aprilie la prânz și votul va avea loc uh, pe 30 mai. Și am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct se referă la misiunea DV în CIAD. În februarie, delegația a vizitat această țară uh, sub conducerea lui Joachim Zeller Domnul Solveni, domnul Noizer și doamna Sargentini de asemenea s-au lăturat acestei delegații. Uh, domnule Zeller, aveți cuvântul ca să ne spuneți ce s-a petrecut cu această vizită. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă ați avut timp să parcurgeți raportul înscris, pregătit de domnul Sander, dacă acesta a fost distribuit, acolo Veți găsi mai multe informații privind amănuntele. Eu am condus această misiune. Ne-am aflat patru zile în Ciad, trei zile în misiune oficială și ne-am luat libertatea. Ne mai rămâne o zi în plus și pentru a vizita proiectele finanțate de Digi ECO, îndeosebi în Geamena. Ne-am întâlnit cu mulți parteneri de dialog din diferite domenii și din societatea civilă. Chat lasă impresia în afara unei țări stabile, încă într-o regiune de altfel destul de instabilă. Am discutat deja despre acest subiect astăzi. Eu mă refer la Africa Centrală, chiar până la peninsula arabă. E doar o impresie superficială, pentru că dacă privim cum stau lucrurile în interior, constatăm că de 25 de ani conduce țara președintele Idris de Idnor cu marea lui familie. S-a căsătorit de mai multe ori, are peste 12 copii și în exercitarea puterii este sprijinit de clanul său. Totul uh, se asemănă tot mai mult cu o cleptocratie, în timp ce poporul e tot mai sărac, familia conducătorului e tot mai bogată. Lucru care generează tensiuni în țară și uh, reamintesc că în uh, urmă cu șapte ani a supraviețuit unui puci organizat de armată, de altfel cu ajutorul uh, pe care l-a primit din partea trupelor franceze staționate în Chad. Chadul, așa cum spune și numele, este una din țările riverane din regiunea Chad, acolo unde populația este terorizată de Boko Haram. În uh, dialogurile îndeoseb cu membrii ai guvernului, am constatat că figura președintelui joacă un rol aproape exclusiv. Vorbeam de cooperarea în domeniul sănătății, învățământului. Întotdeauna ni s-a tras atenția că principala prioritate este combaterea terorismului și de multe ori se intervine și financiar în acest sens. Primul ministru ne-a spus că um, s-a înregistrat o dublare sau mărire de trei ori a asistenței bugetare. Iar acest lucru, bine să știți că ne-a pus pe gânduri. Am avut ocazia, cu sprijinul ONU, prin programul lor de asistență, am avut ocazia să vizităm populația care își câștigă traiul destul de bine prin agricultură. Acum însă peste 100 de mii de persoane au trebuit să părăsească regiunea Chad, imediată regiunii Chadului, pentru că a devenit un teritoriu de operațiuni militare. Iar astăzi am discutat deja de acest subiect. Sunt uh, necesare programe de rezistență pentru ca diferitele grupări etnice să nu uh, intre în conflict, pentru că, bineînțeles, resursele nu sunt disponibile pentru toată lumea. Sistemul de învățământ este subdezvoltat, îngrijirile medicale. De altfel, asistența ajunge cu greu în această regiune. Nu există nici o infrastructură de transport care să permită un acces mai ușor înspre această regiune. Asist- um, asociațiile umanitare sunt la fața locului, încearcă să remedieze gravitatea situației, însă, după cum vă spuneam, e de fapt doar vârful icebergului. Pe de altă parte, e încurajator faptul că s-a ajuns la cooperare între um, locuitorii regiunii și noi veniții. Prin, uh, cu sprijinul Uniunii Europene s-ar putea cultiva terenurile agricole de acolo, iar în acest fel cetă- locuitorii ar putea să își uh, cultive propriile alimente, rămâne, bineînțeles, problema învățământului și a îngrijirilor medicale. Cealul are și o altă problemă, și anume că mulți uh, cetățeni au fost cetățenii ai Republicii Central Africane și au trebuit să părăsească această țară în urmă cu 2 ani. 25.000 de persoane au fost vizate, care au trebuit așadar să părăsească Republica Central Africană. Cetățenii bineînțeles, beneficiază de drepturi de pline și pot să se deplaseze în interiorul țării pentru a-și câștiga traiul. De altfel, nu au primit suficiente, nu au primit documentele necesare din partea guvernului, astfel că trăiesc în condiții deosebit de modeste au devenit uh, chiar victime ale corupției uh, și prostituției, lucru de plâns. Este un clar eșec al statului. Uniunea Europeană îi oferă statului Chad sprijin amplu în ceea ce privește paza de frontieră. Sună bine, însă la fața locului poate dovedi consecințe negative. Poliția de frontieră Chad au permis trecerea înspre țările vecină, Camerun, Nigeria, s-a creat un sistem amplu de protecție, iar acum s-a constatat că acel mic trafic la frontieră care reprezenta traiul obișnuit al uh, crescătorilor de vite, acesta este restrâns, iar foarte mulți din Maiduguri, din nord-estul regiunii, unde e cea mai mare piață de bovine din regiune, iar regiunii, iar uh, soldații de la frontieră sunt păziți foarte prost, iată de ce această regiune vede cum veniturile îi scad și mai mult. Bineînțeles, uh, oamenii de la fața locului au fost cu totul altfel decât bucuroși. Ne-am oferit sprijinul și forțelor polițienești. S-a creat uh, un centru de formare pentru forțele polițienești, o clădire foarte amplă. A fost nevoie în acest sens, bineînțeles, și de o bază de formare polițiștii s-au plâns că nu exista un câmp de tragere, că dotarea era insuficientă, pentru că, bineînțeles, toate acestea nu pot fi finanțate de Uniunea Europeană, pentru că e vorba de echipament militar și de comerțul cu arme. Iată de ce am navigat tot timpul între ceea ce am încercat să facem și ceea ce a dat reușită. Până și un uh, spital, un centru de îngrijire pentru femei uh, pe care am vizitat, unde sunt îngrijite 100 de femei cu copiii lor. E vorba, bineînțeles, doar o picătură 100 de paturi nu sunt suficiente, nu uh, se ridică la înălțimea nevoii, însă e un ajutor. De asemenea, trebuie să vorbim și despre lipsa de hrană și despre reapariția tiparilor de comportament uh, tradiționale, femeile care uh, încearcă singure să facă pe rol și să-și aducă copiii singure pe lume, lucru care de multe ori duce la uh, moartea copiilor, la un avort spontan. De multe ori acești copii se nasc subnutriți sau malnutriți. Au așadar șanse de la început slabe pentru a progresa în viață. Per ansamblu, statul în sine, Chad, e falit, deși dispune de resurse, de materii prime, gaz, în urmă cu trei ani, chiar mai mulți ani, a semnat un acord cu ExxonMobil, iar Ex, uh, ExxonMobil a fost, a fost apoi înghițit de Glencore și a făcut plăți anticipate statului Chad la prețuri obișnuite în urmă cu 2-3 mm, ani, acum însă prețurile au scăzut deosebit de mult, iar acum Glencore îi cere statului să plătească diferența față de ce s-a plătit atunci și ceea ce se dobândește acum ca și câștig. Vă puteți închipui care sunt consecințele, veniturile nu sunt suficiente, statul e falit, și nu își poate îndeplini, prin urmare, rolul de stat. Cu toate acestea, dacă privim uh, cum stau lucrurile în celelalte state, pe de o parte, Chad joacă, bineînțeles, un rol cheie prin poziția sa geografică, pe de altă parte, va deveni tot mai instabil așa cum s-a întâmplat și cu țările din vecinătate. Atunci, situația din Sahel se va agrava și, va, și mai mult. Va fi necesar, pe de-o parte, să urmărim cu mare atenție situația statului Chad, însă, în același timp, să urmărim uh, președintele, guvernul și cei care poartă răspundere și să-i obligăm să coopereze cu Uniunea Europeană când vine vorba de îmbunătățirea situației populației. Aș dori de asemenea să scot în evidență îndrumările oferite de delegația Uniunii Europene, îndeosebi prin uh, ambasadorul nostru pe care doresc uh, să le evidențiez ca un adevărat exemplu. Programul a fost foarte bine pregătit de delegația um, de acolo. Ambasadorul și-a luat timpul uh, pentru a ne însoți toată ziua și doresc să amintesc acest lucru. Mulțumesc! Thank you, Mr. Zeller. Norbert. Mulțumesc foarte mult, domnule Teller. Robert, Norbert, vrei să mai spui ceva? Cred că a fost destul de cuprinzător ce a spus uh, Joachim. O observație tehnică. Am rămas o zi în plus și a fost foarte util că am făcut acest lucru. Pentru mine totdeauna e îndoielnic atunci când o misiune de anchetă se deplasează doar două zile. Ar trebui să ne gândim temeinic dacă n-am putea prelungi durata misiunii am discutat deja câte ceva despre catastrofa alimentară din nord-estul Nigeriei, dar care afectează și părți ale Ceadului, acolo unde sute de mii de oameni sunt alungați de ani întregi de Boko Haram. Situația oamenilor s-a îmbunătățit de când se află în uh, tabere. Nu mai doresc să se întoarcă în patria lor pentru că doresc deocamdată să rămână în aceste tabere. Situația în aceste regiuni tribale este mult mai rea pentru ele. Guvernul a neglijat complet uh, soarta acestor oameni și trebuie să-i cerem uh, guvernului să intervină mai bine. Și cred că același lucru e valabil și pentru cei care trăiesc la țară care se confruntă cu terorismul și în acest fel am putea asigura și uh, proprietatea lor. Domnule Țelar, doriți să reveniți? Trebuie să precizez totuși mulți din cei care trebuie să trăiască ca persoane uh, deplasate, strămutate intern, doreau să revină, au fost uh, pescari sau crescători de vite, iar acum uh, s-au lovit de agricultură. Aveau așadar o altă perspectivă de viață. De altfel, în multe părți uh, din um, uh, lacului Chad uh, sau insulă de acolo, ar dori să revină dacă situația s-ar îmbunătăți, ar deveni mai sigură, pentru a-și continua traiul anterior. Pentru că în acest fel, bineînțeles, trebuie să fie reconvertiți la noile condiții de trai și nu există capacitate în acest sens, trebuie să constatăm acest lucru. Revenim uh, la acele programe de reziliență pe care le-am amintit cu populațiile uh, locale care trăiesc acolo. Din cât am văzut uh, inițiativele funcționează, dar sunt foarte mulți oameni, regiuni foarte întinse, infrastructură insuficientă. E nevoie de o implicare majoră și o strategie amplă. <coughs> Ok, thank you. No more. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să intervină din partea membrilor noștri. Doamna Barrios Fernandez de la SEA este aici. Doriți să spuneți ceva? Vrem și noi să reiterăm mesajul transmis aici și anume o abordare a Uniunii Europene față de ce se întâmplă în regiunea lacului Ciad este momentul potrivit să facem asta. Uniunea Europeană își desfășoară activități în multe dintre domeniile vizate, securitate, dezvoltare, dar și ajutor umanitar și credem că și această vizită, care poate fi înscrisă într-un program de vizite inclusiv de la ONU, nu face decât să consolideze vizibilitatea și să spuneze rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană și dorim să spunem că apreciem rolul Parlamentului în această vizită. Iar cât privește declarația privind drepturile omului care a urmat vizitei, a fost uh, și la rândul ei urmată de o abordare mai amplă vis-a-vis -vis de Chad. Recent a fost dată publicității o declarație locală în ceea ce privește detenția arbitrară a unor uh, activiști în societatea civilă. Deci, iată, uh, efecte directe ale vizitelor și contactelor pe care le sășurau parlamentarii uh, dumneavoastră la fața locului. Uh, știu că unii dintre dumneavoastră au avut de transmis niște mesaje politice mai critice în această țară, dincolo de sprijinul financiar și politic pe care noi îl considerăm important în această regiune, nu numai vis-a-vis -vis de Chad ca țară, dar și uh, față de populația sa și cred că toate aceste lucruri se înscriu foarte bine în cadrul vizitei dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Carla Montezi de la Comisie, vă rog, vă mulțumesc foarte mult. Comisia, la rândul său, uh, dorește să felicite delegația parlamentară care s-a deplasat uh, în CIAD într-un moment cât se poate de oportun, discutând un subiect cât se poate de important și anume dezvoltarea situația de economiei, uh, situația dezvoltării, situația umanitară din această țară sunt uh, preocupante în egală măsură, inclusiv problemele create de Boko Haram. Acest diagnostic este împărtășit de toată lumea. Așa cum s-a văzut la fața locului, Comisia Europeană împreună cu statele membre au pus pe picioare un plan de sprijin financiar semnificativ care uh, acoperă un pic problematicile subliniate de raportor. Avem un uh, o dotare financiară, dotație financiară foarte mare, fie că e vorba de nutriție, de securitate alimentară, de uh, rezistență, fie că e vorba de sprijinarea reformelor, uh, reforme structurale, de care această țară are absolută nevoie. De asemenea, uh, și pe subiectul securității și în acest domeniu se fac eforturi. Bineînțeles că nu suntem surprinși de faptul că autoritățile în acest moment pun accentul atât de mult pe securitate, că își doresc finanțări uh, mai mari în domeniul securității, având în vedere și cheltuielile care sunt angajate de la bugetul lor uh, național în sectorul apărării și al securității își doresc așadar ca Uniunea Europeană să vină și să suplimenteze acest uh, buget. De asemenea, înțelegem uh, foarte bine că situația cu libertățile civice și cu drepturile omului este una problematică. Comisia noastră pe, a mers împreună cu Jean-Marie Le Guin, secretar de stat, la fața locului. Vizita a avut loc imediat după ce ați vizitat dumneavoastră această țară și a fost ocazia de a sublinia încă o dată importanța pe care o acordă Uniunea, Euro- Europeană uh, respectării drepturilor și libertăților fundamentale, uh, cât de important este ca să se garanteze libertatea de expresie, libertatea de asociere, îngrijorarea noastră de asemenea față de o serie de arestări arbitrare care au loc în acest moment. Comisarul de asemenea a reiterat sprijinul UE și înțelegerea sa față de dificultățile financiare al acestei țări. Uniunea Europeană a repetat uh, angajamentul uh, Europei uh, față de această țară, o sumă de 200 de milioane care vor fi deblocați pentru a ajuta această țară să facă față problemelor economice, sociale și amenințării Boko Haram. De asemenea, a fost o ocazie pentru a sublinia importanța reformelor structurale, mai cu seamă uh, reformarea sistemului economic, dar și fiscal, pentru o mai uh, bună echitate și pentru o mai bună distribuție a resurselor țării de asemenea reforme pentru guvernanță, stat de drept, uh, justiție și organizarea alegerilor. Iată așadar că Uniunea Europeană, Comisia Europeană are uh, un sprijin financiar uh, destinat acestei țări care acoperă o întreagă gamă de subiecte și problematici care a fost, pe bună dreptate, subliniată și de către delegația dumneavoastră a Parlamentului. Mă bucur să aflu că această misiune a primit sprijinul delegației noastre la fața locului. Noi am, ne-am asigurat că cei de la delegație uh, se ocupă pentru a uh, organiza uh, agenda celor prezenți acolo de la Parlamentul European și o să le transmitem și o să transmitem șefului delegației noastre felicitările adresate de raportorul dumneavoastră. O să le mulțumim pentru că v-au sprijinit acolo. Încă o dată, vă spun, este vorba de o misiune foarte utilă pentru a vedea mai bine ce se întâmplă cu uh, aceste evoluții în această țară. Celer, would you like to add anything? Mulțumesc, domnule Celer, Doriți să adăugați ceva? Danke, also von meiner Seite. Mulțumiri din partea mea, s-a spus deja totul. Mulțumiri Serviciului de Acțiune Externă și către Digi Eco pentru sprijin și nu pot decât uh, să sprijin cele spuse de Norbert. Două, trei zile pentru o misiune de anchetă nu sunt suficiente. Am avut ocazia cu sprijinul Comisiei și al Serviciului de Acțiune Externă să rămânem patru zile în acest fel uh, am uh, putut uh, găsi partenerii de dialog necesari și așa ar trebui să meargă lucrurile și în viitor. În ceea ce privește concluziile trase aici, aș dori să spun cât de greu e pe de-o parte să intervii pe lângă un guvern căruia nu-i prea pasă de propria populație, dar în același timp să le dai impresia oamenilor de acolo că Uniunea Europeană este alături de ei. Iată de ce ne vom ocupa și în viitor. Mulțumesc! Okay, thank you. Foarte bine, mulțumesc. Acesta fiind zis, ajungem la, punctul, la, la finele acestui punct. Mm, nu sunt întrebări primite pentru această reuniune? La diverse? Are cineva altceva de spus la diverse? Nu? Mulțumesc. Bun, următoarea întrunire 3 mai la orele 15. Și cu acestea s-a încheiat ședința de astăzi. Participă.